Okay, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, then we will continue. Bun, doamnelor și domnilor, <clears throat> să continuăm ședința internă, ședința comisiei noastre din martie. Punctele 13 și 14 mai întâi într-o dezbatere comună se referă sistemul generalizat de preferințe și cumularea de origine între țări terțe. E vorba în special de Norvegia și Elveția. Raportoarea noastră este doamna Tiziana Beghin și o să-i dau imediat cuvântul. Eh, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă pregătesc acum să vă, pre- să vă prezint două dosare tehnice, dar necesare funcționării politicii comerciale comune și de interes deosebit pentru întreprinderile europene, dar nu numai. E vorba de două acorduri, unul cu uh, Norvegia și unul cu Elveția, negociate în cadrul reformei referitor la regulamentul de origini în cadrul sistemului de, general, de preferințe generalizate SGP regula de origine a suferit o modificare pentru că uh, Norvegia, Elveția și Turcia vor permite țărilor din sistemul SGP să integreze produse europene în sistemul lor de producție și după aceea să exporteze produsul final înapoi în Europa, continuând să beneficieze de sistemele, de preferințele tarifare din SGP, cu condiția ca produsul să fi fost suficient transformat. Prin cele două acte pe care vi le prezint, Uniunea Europeană și Elveția pe de-o parte și Uniunea Europeană și Norvegia pe de altă parte vor acorda un acces preferențial produselor din SGP, da, țărilor, îmi scuze, din SGP, dacă acestea au produse care în procesul de elaborare integrează produse europene. Firește a fost nevoie de adaptare în cazul exportatorilor, mai ales prin adoptarea unui nou sistem REX, care înlocuiește în anumite situații vechiul certificat de origine Anumiți exportatori înregistrați pot uh, completa deja declarația de export uh, în conformitate cu legislația vamală în vigoare. Totul a început cu un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Norvegia. Acum uh, acest proces va fi integrat în regulamentul european prin intermediul acestor două acorduri care vor face obiectul acordului parlament, Parlamentului aprobarea acestor două acorduri este necesară pentru ca relațiile noastre comerciale să funcționeze între aceste două țări. Aprobarea însă cu Turcia nu e necesară pentru că Uniunea Vamală între UE și Turcia permite oricum integrarea acestor modificări fără a fi nevoie să se treacă prin procesul de aprobare al unui nou acord. Având în vedere că e vorba de aprobarea două acorduri în temeiul articolului 207 alineatul 4 și 218 alineatul 6 e necesar um, acordul Parlamentului European care sper că se va acorda cât se poate de repede. Mulțumesc! Uh, Mulțumim pentru comentarii din partea Comisiei. Este Fernando Pero de Picnic și de unitate de la TG Tax Sud. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am puțin de adăugat la prezentarea foarte bună pe care a făcut-o doamna Beghen. Vreau doar să adaug că înlocuiește un acord deja existent semnat în 2001 și are intenția, în primul rând, să adapteze la noile reguli de origine în sistemul generalizat de preferințe în două domenii. Mai întâi să faciliteze cumularea de origine, după cum s-a precizat, între Uniunea Europeană, Elveția și Norvegia și Turcia, ca și toate țările care participă la sistemul generalizat de preferințe care prin urmare vor primi mai multe șanse de a beneficia de preferințe decât în prezent. În al doilea rând, în ce privește dovada de origine, noul sistem introdus, așa numitul REX, va facilita dovada înlocuind declarațiile de origine de către exportatorii înregistrați care înlocuiesc acum certificatele de origine. În ce privește calendarul, un element este că noul sistem REX funcționează în Uniunea Europeană și în Elveția, Norvegia și Turcia de la 1 ianuarie anul curent, ceea ce implică din momentul în care această propunere se poate adopta, va fi mai ușor pentru comercianți. Se vor face mai ușor tranzacții între aceste regiuni. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Pabrix nu e aici? Îl înlocuiește cineva? Nu. Întotdeauna la coordonator. Domnul Pabrix nu poate fi prezent astăzi pentru că e ziua lui de naștere. Cred că are altceva de făcut. Cu toate acestea, m-a rugat să fac câteva observații la aceste două proiecte de raport. Observațiile sunt foarte succinte. Mai întâi, Doamna Public s-ar vrea să-i spună doamnei raportor Beghin că îi mulțumește pentru raportul aceste subiecte foarte tehnice, pentru o bună cooperare pe care au avut-o în principiu. Salută cele două acorduri cu Norvegia și Elveția, <clears throat> care au fost renegociate pentru a aplica schimbările introduse de reforma GSP în 2010 este de acord cu doamna raportor că ar trebui să aprobăm ambele acorduri. În primul rând, pentru că asta va permite Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei să utilizeze adecvat noua probă de origine. S-a spus că e noul sistem REX, care e deja aplicabil. Sperăm de asemenea să evităm posibile probleme în exporturi. În al doilea rând, includerea Turciei în sistemul de cumulare va facilita comerțul între părți, Uniunea Europeană, Norvegia, Elveția și Turcia. Se știe bine că relațiile UE și Turcia nu sunt la nivelul cel mai bun, iată de ce e important să se mențină măcar o anumit, anumite canale de comunicare și cooperare deschise, chiar dacă sau chiar doar la acest nivel tehnic, deci am fi în favoarea lui și uh, îi mulțumim, doamnei raportor, pentru munca depusă. Mulțumim, domnul Danti, pentru SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc încă de la început colegii Beghin pentru activitatea dumneavoastră asupra acestor două dosare. Discutăm astăzi despre două acorduri încheiate cu cu Elveția și Norvegia, care permit în temeiul reciprocității să se aplice acest, uh, aceste norme produselor uh, țărilor integrate în uh, sistemul generalizat de preferințe, așa nume o schemă care acordă un tratament preferențial nereciproc țărilor în curs de dezvoltare. În cadrul SGP, în 2010, regulamentul Uniunii a fost modificat și prevede un sistem de certificare și declarare de origine a, de către exportatorii înregistrați pentru a garanta în acest fel conformitatea produselor. În, ace- în schimb, Elveția și Norvegia și-a modificat legislația în vigoare pentru a ține cont de legislația europeană. Însă, situația cu Turcia e diferită, așa cum amintea și colega Begin, pentru că Uniunea Vamală include deja instrumentele juridice pentru a încadra normele despre care discutăm, nu presupun așadar necesitatea unui acord separat. Noul sistem prevede ca Uniunea Europeană, Norvegia Elveția și Turcia să permită țărilor SGP să integreze produse provenite din uh, orice țară care face parte din sistem, printre care Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția și să exporte apoi produsele finale în temeiul uh, sistemului de preferințe generalizat, cu condiția ca produsele finale să fi, fost, uh, să fi făcut obiectul unei procesări și prelucrări suficiente în țara de origine. Am o întrebare. Chiar ieri am uh, organizat o audiere deosebit de interesantă în, în această comisie referitor la viitorul relațiilor comerciale între UE și Marea Britanie. Unul din subiectele cele mai discutate a fost tocmai cel al regulilor de origine. Aș dori să știu dacă pe viitor Comisia Europeană uh, are în vedere încheierea unor acorduri asemănătoare cu cele discutate astăzi și cu Marea Britanie. Ce ar însemna uh, atunci această intenție în, uh, când vine vorba de regulile de origine și care este intenția Marii Britanii referitor la uh, Uh, arhitecturi comerciale importante, precum tocmai sistemul generalizat de preferințe care vizează țările în curs de dezvoltare. Încă o dată mulțumesc raportare pentru efortul depus și sper ca proiectul de recomandare să fie aprobat cu majoritate amplă atât la comisia noastră cât și în Parlament în plen. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim! Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți și nu am alte solicitări de intervenție. Să-i dau cuvântul din nou comisiei dacă mai are comentarii în legătură cu afirmațiile membrilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc pentru prezentarea extrem de corectă a obiectivelor și fondului propunerii. E o întrebare care s-a pus în legătură cu viitorul relațiilor cu Regatul Unit, care, după cum știm, e subiectul viitorilor relații dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană în comerț, care se vor discuta la Consiliul European de astăzi și de mâine. După aceea vom ști mai multe despre genul de relație care se ne va negocia, pentru că în funcție de genul de acord, de liber schimb sau alt acord, regulile de origine vor juca un rol diferit. În orice caz, e de la sine înțeles că în caz că apare un acord de comerț preferențial? Ar trebui să existe reguli preferențiale de origine convenite cu Regatul Unit și va fi nevoie de acorduri suplimentare cu alte țări în legătură cu care în acest moment nu putem să ne antepronunțăm, dar rămâne să așteptăm în următoarele zile și săptămâni pe măsură ce avansează discuțiile. Mulțumesc. Yeah, interesting uh, times. Ce vremuri interesante pentru regulile de origine în legătură cu Marea Britanie. Mulțumesc și o să-i dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Beghin. Eh, grazie. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc colegilor pentru intervențiile lor. Nu mai am nimic de adăugat. Să spunem că acest dosar e unul foarte tehnic și având în vedere ora atât de matinală, firește, nu presupune intervenție suplimentare din partea colegilor. Sper uh, să treacă repede în plen și să ajungem în acest fel la reguli cât se poate declare pentru operatorii noștri economici. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este 4 aprilie la ora 11 de data asta. Bun. Și va fi adoptarea la următoarea întâlnire din aprilie și apoi dorința domnului raportor fiind ca lucrurile se miște cât mai rapid posibil în plenara a doua sau prima din mai. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. punctul 15 de pe ordinea de zi. Din păcate, raportorul încă nu e prezent sau prezentă. Sper că va sosi în curând. Altfel, trebuie să vă spun eu niște bancuri sau facem o pauză de 5 minute. So, break is over. Așadar, pauza s-a terminat și acum trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, un aviz de la Comisia de cu privire la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare și aici e vorba despre păduri. Am avut multe discuții în legătură cu situația pădurilor în serile în curs de dezvoltare la mai multe întâlniri, în special în ce privește acordul voluntar de parteneriat în cadrul inițiativei FLEC. Avem unele exemple cu țările în curs de dezvoltare care utilizează acest sistem și am avut și discuții în legătură cu uleiul de palmier și despăduririle din uh, țările în curs de dezvoltare. E un subiect important și desigur că are legătura și cu, cu sistemul GSP Plus și obligațiile respective. La acest aviz, raportoare este doamna Maria Arena, care îi dau cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, despăduririle, degradarea pădurilor, tăierile ilegale reprezintă un fenomen care afectează <clears throat> numeroase țări din lume cu care Uniunea Europeană întreține relații comerciale. Iată motivul pentru care Comisia noastră <clears throat> e extrem de interesată în această muncă de luptă împotriva despăduririlor. Aceste fenomene exacerbează schimbările climatice, accelerează pierderea de biodiversitate și subminează mijloace de subsistență ale unui număr de 1,6 miliarde de persoane, dar e și un teren pentru corupție, încălcarea drepturilor omului în țările producătoare. Despădurile, degradarea și exploatarea ilegală a pădurilor pot să fie motivate de diversi factori, dintre care unii au legătură cu comerțul. Iată de deci, ce o politică de comerț și investiții bazate pe valorile Uniunii Europene și înscrise în obiectivele de dezvoltare durabilă au un rol esențial de jucat în această privință. E de asemenea o chestiune de pârghie. Uniunea Europeană e principalul exportator și importator de bunuri și servicii de pe Mapamon și primul investitor străin direct din lume ceea ce ne oferă mijloace de a contribui pe plan global la o gestiune mai transparentă și responsabilă a resurselor naturale și în special a pădurilor, lucru demonstrat în cadrul acestei comisii <clears throat> în ce privește chestiunea minereurilor din zona de conflict, impactul pe care îl putem avea asupra modului de a impune diverse standarde. Dar nu e vorba doar de intenții frumoase, e și o obligație legală. După cum a declarat Curtea Europeană de Justiție în a, avizul 2.15 cu privire la comerțul interne Uniunea Europeană și Singapore, Uniunea Europeană trebuie să integreze obiectivele de păstrare și îmbunătățirea calității mediului și de gestiune durabilă a resurselor naturale mondiale în politica comercială comună a Uniunii Europene. Și deci acest aviz al Curții Europene de Justiție este evident extrem de important pentru lucrările din comisia noastră. Așadar, e extrem de important ca Uniunea Europeană să asigure o mai mare coerență în politicile sale de comerț, investiții, lupta împotriva corupției, dezvoltare și protecția pădurilor ultimul deceniu Uniunea Europeană a jucat un rol <clears throat> de prim ordine în exploatarea lemnului a produselor din lemn prin regulamentul FLEG, regulamentul cu privire la lemn și acordurilor de parteneriat uh, voluntar. Uniunea Europeană trebuie să vegheze ca aceste măsuri să fie pe deplin uh, aplicate și să opereze revizuirile necesare pentru a veghea că sunt totul conforme cu angajamentele internaționale și cu obligațiile Uniunii Europene. Toate acestea <clears throat> sunt necesare și noi inițiative, după cum a cerut în 2017 raport din propria inițiativă a Parlamentului European în ce privește uleiul de palmier. E nevoie de un plan de acțiune în ce privește despădurile și degradarea pădurilor, care include măsuri de reglementare concrete pentru a garanta că niciun lanț de aprovizionare și nicio tranzacție financiară nu se leagă de degradarea pădurilor, iar actualitatea <clears throat> ne presează în ce privește situația cu de palmier. Dar dincolo de lemn și subproduse, agricultura comercială a devenit un vector major al despăduririi și conversiunii ilegală a pădurilor. Prezent, 80% din despăduririle mondiale sunt provocate de agricultură. Conform estimărilor experților, transformarea pădurilor pentru agricultură și pentru exporturi care <clears throat> le convine proprietarilor de terenuri sau care ține de legislația de mediu ar fi responsabile de jumătate din despăduririle tropicale din anul 2000 până în prezent. Aceste cifre alarmante arată nevoia de a <clears throat> trata pe plan global și serios acest fenomen, mai ales în, spe, în ce privește comerțul cu produse cum ar fi carnea de vită, soia, ulei de palmier, cauciucul sau cacao. E esențial ca acordurile comerciale, atât cu țările care au păduri și cu o mare biodiversitate, ca și cu țările importatoare și prelucrătoare, să se ocupe de această problemă. În Indonezia, de exemplu, lemnul și uleiul de palmier sunt principalele <clears throat> motoarele despăduririi. În Malezia, despădurirea este în special legată de uleiul de palmier. În Africa, bazinul Congo este deosebit de afectat de despăduriri ilegale provocate de cauciuc și de asemenea uleiul de palmier. În Brazilia, soia și fermele de animale sunt răspunzătoare de aproape toate despădurile. 90% din despădurile între 2000 și 2009 au fost ilegale în Brazilia. <clears throat> în ciuda eforturilor guvernului pentru a elimina această problemă, rămân provocări importante în materie de prevenție și de acaparare a terenurilor, ca și de luptă împotriva corupției. Argentina, Bolivia, Paraguayul suferă și ele de pe despădurilor ilegale, în special provocate de soia și creșterea de animale. În acest context, negocierile Uniunii Europene cu Mercosur ar trebui să se ocupe de provocările legate de produsele forestiere de risc, mai ales prin capitolul legat de dezvoltarea durabilă, mai puternică, și cu dispoziții <clears throat> executorii, inclusiv posibilitatea de a aplica sancțiuni ca măsuri de ultimă instanță. În mod similar, acordul recent încheiat între a Uniunea Europeană și Japonia au provocat deosebite. Japonia fiind al patrulea importator mondial din produse din lemn, a căror origine riscă să fie ilegale. <clears throat> Slaba reglementare din Japonia, care se bazează pe măsuri cu caracter voluntar, riscă să exacerbeze exploatarea ilegală a lemnului în aceste țări. În acest context, acordul CECTA, care ar elimina cu totul taxele vamale la toate produsele din lemn creează un risc care ar impune măsuri suplimentare, în special prin consolidarea capitolului actual cu privire la dezvoltarea durabilă. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitățile în fața acestei situații. Un studiu al Comisiei Europene publicat în 2013 demonstrează că între 1990 și 2008 Uniunea Europeană era cel mai mare importator net de despădurire intrinsecă, 9 milioane de hectare de pădure tropicală. Cana de vită, soia și ulei de palmier sunt cele trei principale produse la originea acestei despăduriri. Ca destinație majoră pentru importuri și consumul de produse legate de despădurire, Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare toate mijloacele pentru combate fenomenul. Politica de comerț și investiții oferă instrumente importante care ar trebui să fie mai bine utilizate, după cum a spus domnule președinte, și sistemul GSP alte cum ar fi capitolul de dezvoltare durabilă în cadrul acordurilor de liber schimb, ar trebui să fie consolidate și noi instrumente, cum ar fi un regulament cu privire la instrument, produsele agricole de risc, ar trebui de asemenea să fie elaborate. Aș adăuga atenție contribuțiile colegilor la acest aviz și am speranța sinceră că vom putea cădea de acord cu privire la aceste eh, recomandări la înălțimea provocărilor enorme din prezent să facem din politica europeană un instrument veritabil de dezvoltare durabilă, obiectivul pe care l-am urmărit întotdeauna în comisia noastră și sper că vom putea continua să facem în același sens. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum raportorii din umbră și apoi raportorul de la DV. raportorul din umbră de la PP, domnul Oas, are cuvântul. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Ruas, domnule președinte, dar nu contează. Doresc să-i mulțumesc Mariei Arena pentru prezentarea pe care tocmai ne-a ținut-o în acest prim schimb de opinii. Am să fac o serie de observații succinte. Uniunea Europeană reprezintă sau are 4% din toate pădurile de pe glob, cu alte cuvinte 96% care rămână e în afara Uniunii Europene și aici apar problemele despădurirea, tăierile ilegale Totul, firește, e legat de interese comerciale asociate exploatării lemnului. Există și probleme care apar de asemenea din cauza schimbărilor climatice. Suntem cu toții conștienți de acest lucru. Noi ar trebui să ne aducem contribuția. Trebuie să aplicăm o strategie și un cadru normativ pentru gestionarea pădurilor în ciuda faptului că nu avem aici o politică comună, avem nevoie de o politică silvică sustenabilă, trebuie să protejăm ecosistemele unice. Avem nevoie de criterii clare, ambițioase, pentru a gestiona în mod corespunzător pădurile și pentru a gestiona bine aceste resurse. La nivel internațional, după cum s-a spus deja, avem o serie de acorduri, precum FLECT. Aceste acorduri se aplică de deja de peste 15 ani și trebuie să fie un instrument principal de gestiune al silviculturii. Și trebuie să se aplice peste tot în mediul înconjurător, în politica comercială, în toate politicile Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de acele experiențe care au dat roade deja drept eh, licențele de export, de pildă, cu Indonezia. In, inițiativă care a intrat în eh, vigoare în noiembrie 2006. După intrarea în vigoare s-au eh, emis 39.000 de licențe, mii de euro. Uh, care înseamnă 25% din exporturile de lemn în Uniunea Europeană. Aceasta, din urmă, trebuie să continue să încurajeze bunele practici pentru o bună gestiune a pădurilor peste tot uh, pe glob, mai ales în cadrul ONU. Trebuie să consolidăm FLECT drept instrument principal pentru a combate comerțul ilegal cu lemn. Trebuie să extindem de asemenea cadrul uh, de aplicare al acordurilor de parteneriat voluntare, bazându-ne pe cadrul normativ în vigoare. Trebuie să întărim politica statelor membre în acest context, mai ales uh, acum că, dezbatem strategia 2018-2022. Trebuie să includem toate aceste aspecte în strategia de comerț și dezvoltare durabilă. Să ținem cont și de evoluțiile înregistrate recent. Am să fac câteva propuneri de amendamente, le spun, îi spun deja raportoarei și încă o dată îi mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, domnule Ruaș! Acum, pentru al are cuvântul Nadia Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și raportoarei pentru efort și pentru contribuția dumneiei. Doresc să mă pronunț în numele grupului ALDE pentru că, după părerea noastră, despădurirea ilegală este foarte importantă pentru noi și am spus deja că va avea efect asupra schimbărilor climatice, iată de ce este un subiect de mare interes pentru noi. Cred că este absolut fundamental ca pădurile să fie gestionate în mod sustenabil. Iată de ce este un pas important din partea noastră că aducem acest subiect în centrul uh, discuțiilor pentru politicile comerciale. Un lanț de aprovizionare transparent este un punct important, dar și dispozițiile care pot fi aplicate. Și aici, într-adevăr, trebuie să avem dispoziții care să pot fi puse în aplicare și după aceea să se pot asigura într-adevăr executarea lor în realitatea juridică. Trebuie să ne concentrăm uh, pe faptul că nu e nevoie să avem un evantai cât se poate de amplu de dispoziții, ci să avem standarde realiste de mediu care pot fi aplicate în practică pentru că în caz contrar acestea pur și simplu vor fi eludate sau nu vor fi nu se va putea, nu, nu vor fi, uh, vor fi imposibil de pus în aplicare. Iată, trebuie să avem întotdeauna această idee în minte că se asigură și caracterul uh, executabil juridic. Este un subiect foarte important și cred că ne putem aduce contribuția aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru verzi, Gue Helmut. Da, trebuie să o înlocuiesc pe Lola Sanchez, care nu poate lua parte la ședință, dar m-a rugat să comunic mesajul uh, ei. Este un dosar foarte important. Lola Sanchez îi mulțumește raportoarei pentru acest proiect care abordează principalele aspecte ale problemei, ultimele uh, reglementări, comerțul uh, cu cherestea și propunerile legate de FLECT merg pe drumul cel bun, trebuie să ne gândim de cum putem promova o mai bună gestiune a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare, îndeosebi. La ora actuală, situația este îngrijorătoare. Se, uh, în fiecare an, 8,8 hectare de uh, teren sunt uh, defrișate. Uh, să nu uităm de asemenea că și amprenta de carbon continuă să crească. Lipsa de transparență și uh, de tragere la răspundere a celor uh, țări unde se înregistrează activități uh, ilegale de exploatare a resurselor silvice. Eu sunt deosebit de îngrijorat de faptul că, spune Lola Sanchez, este îngrijorată de faptul că adesea nu se organizează consultări cu societatea civilă sau cu comunității cu comun- reprezentanții comunității indigene, acestea, dacă există aceste consultări, sunt insuficiente. Este foarte important să se organizeze consultări cu informații suficiente și libertate de luarea deciziilor. GUE va înainta amendamente pentru a întări anumite dispoziții sau pentru a clarifica aspecte ale proiectului de raport care, după părerea noastră, merge pe drumul cel bun. Așteptăm, de asemenea, cu mare interes să colaborăm în săptămâna care vor urma cu raportarea și raportorul din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, raportorul um, de la Envy, doamna, de la Dev, de la Dev, îmi cer scuze, doamna Heidi Hautela. Da, mă bucur că Comisia DV, ENVI și INTA au hotărât să elaboreze un aviz împreună, mai ales având în vedere cooperarea cu Comisia ENVI, aș dori să vă spun că se bazează pe articolul 54. Există așadar o diviziune foarte clară a muncii între cele două, dar Comisia pentru Comerțul Internațional are o marjă amplă pentru a-și aduce contribuție la acest raport. Este un raport din propria inițiativă care cred eu că vine la momentul oportun. De pildă, de curând, Comisia a fost rugată de Parlament să vină cu un plan de inițiativă privind uh, defrișările și degradarea pădurilor. Vinerea trecută, Comisia a publicat un studiu de fezabilitate care intenționează um, să um, pună în mișcare acest plan de inițiativă. Ce putem uh, afla, de pildă, din studiul de fezabilitate publicat de Comisia vinerea trecută? Există mai multe opțiuni când vine vorba de ce ar putea să facă Uniunea Europeană în privința defrișărilor și degradării pădurilor. Multe din recomandările considerate ca fiind cele mai eficace și se integrează perfect în domeniul de competență al Comisiei INTA. Vorbesc, de pildă, de nevoia de a introduce mecanisme pentru verificările uh, corespunzătoare de due diligence, reflectă, practic, uh, propunerile Mariei Arena. Cred că trebuie să recunoaștem uh, meritul procesului acordului de parteneriat voluntar FLECT. E adevărat că a jucat un rol cheie și Comisia INTA trebuie să asume uh, acest fapt și cred că din 16 acorduri de uh, parteneriat voluntar, resursele administrative de la Comisie și din delegații nu Uh, sunt suficiente pentru a se asigura că acestea sunt uh, puse în aplicare în mod corespunzător. În plus, ar spune că aspectul uh, sustenabilității ține de faptul că pădurile au o valoare care poate fi cuantificată din mai multe privințe, poate fi o sursă de trai pentru populația locală și indigenă. Dacă reușim să încurajăm o gestionare um, sustenabilă a pădurilor în țările partenere, care să permită crearea unor locuri de muncă decente pentru cei oameni care trăiesc în apropierea pădurilor, cred că ar fi în avantajul obiectivelor comerciale generale ale Uniunii Europene. Trebuie să privim de asemenea și marile plantații și impactul lor nociv asupra pădurilor, mai ales pentru că sunt răspunzătoare de defrișări. Trebuie de asemenea să vedem cum populațiile locale pot fi încurajate să protejeze pădurile pentru și în același timp să dobândească un câștig economic de pe urma acestora. Lanțul de valoare este una din această privință foarte important. Multe păduri sunt uh, în pericol și nu sunt gestionate în mod corespunzător și acest lucru depinde de sistemele de guvernare. Dacă putem uh, întări acest aspect în acordurile de liber schimb, tocmai așa cum propune Maria Arena, în capitolele referitoare la dezvoltare durabilă, capitolul pentru uh, combaterea corupției. Dacă am reușit să facem acest lucru, ar fi excelent. Acum, având în vedere că am asistat la reacții destul de uh, importante din partea uh, cultivatorilor de uh, palmieri, trebuie să reacționăm. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu încurajează accelerarea degradării pădurilor și nu provoacă defrișări. Și că putem uh, oferi încurajări pentru care să asigure un trai decent. Deci, uh, a trăi de pe urma pădurilor nu e neapărat imposibil. Sper că la sfârșitul zilei să ajungem la un raport solid din partea Parlamentului, cu o contribuție fermă din partea Comisiei pentru Comerț Internațional și acest raport să servească Comisiei drept uh, îndrumare atunci când își va elabora strategia pentru combaterea defrișării. Mulțumesc, Ima. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări raportoarei Maria Arena Cred că este un raport excelent, un uh, aviz excelent. Doream să, să mă refer la un aspect menționat de colega noastră de la ALDE în ceea ce privește controlul uh, aplicării măsurilor, mai ales când vine vorba de certificării acelui uh, okay, lemn care provine din uh, pădurile tăiate în mod ilegal. Uh, din informațiile la care am putut avea acces, am înțeles că nu se controlează în mod suficient felul în care se emit uh, certificările. Iată de ce pe piețele noastre pot ajunge, poate ajunge cherestea cu un certificat uh, care de fapt ascunde faptul că acest lemn nu provine din păduri tăiate în mod legal și trebuie să se țină cont de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul comisiei. Partenera noastră deja cunoscută, Madeleine. Madeleine, uh, există uh, recomandări din partea Comisiei pentru Parlament da, știu, știu, am văd că ai încercat să-mi eviți numele de familie. Mulțumesc, stimați membri, că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc doamnei Arena pentru raport. Am, înțeles cu mare, am urmărit cu mare atenție intervențiile care de importanță deosebită pădurilor și relațiilor cu pădurile și cu comerțul. Pădurile reprezintă un exemplu elocvent al uh, relației între resursele naturale și comerț. După cum spuneați, Europa exportă și importă uh, produse pe bază de lemn, investim uh, în sector pentru că există o cerere considerabilă pe piață pentru produse de lemn din surse um, gestionate sustenabil, inițiativă și cerere de altfel încurajată de inițiative precum FLECT. Am uh, început deja de an bun să combatem defrișarea ilegală și dorim să continuăm pe acest făgaș. A venit momentul să punem în aplicare toate aceste propuneri prin uh, FLEGT, printre altele. În ceea ce privește proiectul de raport, avem anumite îngrijorări când vine vorba de uh, formulări precum bunuri silvice cu un anumit grad de risc, și alte definiții care ar putea să nu se alinieze la obligațiile noastre internaționale. Cer de asemenea legislație privind verificările de rigoare de due diligence cu alte țări. În 2014 acest Parlament a, a aprobat uh, o directivă referitor, referitoare la um, activități financiare care obligă țările să includă în raportul lor de țară uh, aspecte de mediu și privind uh, exploatarea sustenabilă a acestuia. Dacă nu se vor include aceste observații, s-ar putea să nu se atingă obiectivul dorit în ceea ce privește politica comercială și interacțiunea sa cu o gestiune transparentă și sustenabilă a pădurilor în țările în curs de dezvoltare. Sper că această comisie să recunoască utilitatea instrumentelor de care dispunem deja și să identifice firește acele aspecte unde se pot face îmbunătățiri raportoarea Comisiei DEVE a făcut trimitere la studii recente, de pildă studiul uh, independent publicat recent referitor la uh, defrișare și um, degradarea pădurilor. Comisia va evalua uh, studiile publicate și le va lua în calcul în ceea ce privește viitoarele măsuri pe care le poate lua UE pentru a combate defrișarea și degradarea pădurilor. Știm că multe aspecte au natură tehnică, așa că vă stăm la dispoziție în bilateral a celor interesați după această întâlnire. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Apropo de flag, puteți să-mi dați niște cifre. Câte țări utilizează flag și care este experiența uh, acestor țări care utilizează flag. Um, I will pass on the floor because... oh, eu sunt de la DigiTrade. E un subiect uh, comun și o să-i dau cuvântul colegului de la de, colegii de la DGDFCO. Da, bună dimineața! Eu reprezint DGDFCO. Dacă am înțeles eu corect întrebarea despre câte țări folosesc uh, și exportă uh, cherestea care este autorizată conform FLECT, e vorba numai de Indonezia. În primele 14 luni ale acestor exporturi s-au aprobat 14.000 uh, de autorizări, e vorba de o, o valoare de un miliard de dolari. Uh, Ghana va adopta și ea acest sistem, FLEGT, nu neapărat anul acesta, dar ideea ar fi ca anul viitor să existe autorizări de genul acesta și din Ghana. Puteți să ne spuneți care sunt problemele, de ce durează atât de mult acest proces? Interesantă întrebarea. Și o să dureze destul de mult să explicăm care sunt provocările. Ghana a fost uh, țina, prima țară care a încheiat un acord de parteneriat voluntar în 2009, Indonezia mult mai târziu. Între timp, mai sunt alte nouă țări care pun în aplicare aceste acorduri voluntare de parteneriat și mai negociem cu șase țări, inclusiv uh, țări din America Latină, din Africa și din Asia de Sud-Est. FLECT și aceste acorduri voluntare nu se referă întotdeauna la comerț, se referă și la guvernanță. Contextul în care acționăm este plin de provocări, pentru că Încercăm să îmbunătățim guvernanța, transparența, responsabilitatea, participarea. De fapt, asta este ideea acestui raport. Iar circumstanțele nu duc întotdeauna la așa ceva. Acționăm în țări cum ar fi Republica Democratică Congo, unde, în momentul de față, Cheresteaua este asociat cu o zonă de conflict. Am revigorat uh, procesul FLEGT pentru a acorda un spațiu pentru dialog între guvern și participanții la conflict, însă o să dureze foarte mult până când o să putem vorbi de cherestra uh, exportată conform FLECT din Republica Democratică Congo. Liberia, de exemplu, este o țară foarte fragilă care vine după o perioadă de conflict și aproape imposibil să obținem vreun rasolt, vre, vreun rezultat într-o perioadă scurtă de timp. Așa că în acest moment încercăm să punem în aplicare un plan de acțiuni uh, pentru FLEGT și pentru acordul de parteneriat voluntar care va fi prezentat, sperăm, Parlamentului până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc! Revenind la chestiunea uleiului de palmier, Comisia poate că ar putea să ne spună câte ceva despre reacția, reacția dură a Malaeziei și a Indoneziei la hotărârea luată de Parlamentul European. Heidi Hautala poate, cea pe care a menționat-o Heidi Hautala. Defrișările nu reprezintă o chestiune facilă, e o, reprezintă o chestiune complexă. De aceea Comisia a făcut două studii de fizabilitate care au fost publicate acum și care uh, vor ghida Comisia în, în ce privește cel mai bun curs uh, de acțiune. Reacțiile Maleziei și Indoneziei au fost puternice și am încercat în contextul FLEGT să discutăm cum să facem față problemei difrișării legale și apoi să trecem la tăieri legale de păduri. Din punct de vedere politic este o chestiune sensibilă nu numai cu aceste țări, dar și uh, cu Brazilia, de exemplu, de cealaltă parte a Atlanticului. Da, uh, și în Peru asta era o chestiune fierbinte. Domnul Scholz și Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Comisiei pentru explicațiile suplimentare. Am înțeles, dar ajungem la un punct uh, și anume problema complicată a guvernanței pe care ați descris-o, cât de departe este ea inclusă în negocierile privind uh, acordurile de liber schimb pe care le încheiem uh, în ce privește uleiul uh, de palmier și tăierile de păduri, mai ales în cadrul acordului cu Mercosur. Cum putem include acest lucru în procesul de negociere? Nu e suficient că avem un capitol TSD, dar trebuie să ne gândim la provocările complexe pentru noi toți și pentru țări cu care nu avem foarte multe tradiții comerciale. În Federația Rusă, de exemplu, asta a fost o problemă mare. Deci încercăm să folosim mecanismul FLECT ca să sporim, uh, eu știu, conștientizarea că trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Mulțumesc, Heidi Hautala. Mulțumim Comisiei pentru că ne-au explicat uh, care sunt opiniile lor. Mai am niște întrebări. Pe bună dreptate ați menționat faptul că există instrumente și discutăm despre aceste instrumente și s-ar putea ajunge la îmbunătățiri. Și în lumina acestor discuții, părerea mea este că problema guvernanței și consecințele indirecte asupra utilizării terenurilor nu sunt avute în vedere în momentul în care discutăm aceste instrumente, de exemplu acordurile de voluntare de parteneriat. E corect și ce putem face în acest domeniu? Și a doua întrebare. Credeți că aceste acorduri de parteneriat voluntare duc la punerea în aplicare a unor locuri de muncă forestiere durabile? Vă rog să răspundă oricine dorește de la... Cred că o să răspundem uh, în dublu. Cred că prima întrebare uh, e o întrebare la care nu pot să răspund în două minute în ce măsură guvernanța este inclusă în negocierile curente. E clar că aici ne confruntăm cu ceva care se ocupă, care se referă și la gestionarea terenurilor. E vorba de un proces pe termen lung. Discuțiile sunt în desfășurare, mai ales cu țările, cele două țări care negociem în ce privește uleiul de palmier și aici nu avem un răspuns încă. V-ați referit la niște acțiuni, mai ales la Indonezia și la Malezia, care reflectă, eu știu, aspectul comercial al uh, chestiunilor cu care ne confruntăm și ei consideră că dacă luăm măsuri pentru uleiul de palmier, asta ar fi o discriminare pentru că nu uh, ne referim și la uh, semințele de rapiță sau altele. Cu Indonezia avem nevoie de o soluție pentru uleiul de palmier și trebuie să vedem ce facem la nivelul intern al Uniunii Europene și dacă acolo avem uh, ce să facem în ce privește un acord de liber schimb, vrei să răspunzi despre guvernanță și acordurile de parteneriat voluntare, dar sunt trei întrebări aici. Guvernanța este un pilon al planului de acțiune FLEG este un pilon al acordurilor voluntare de parteneriat și este o problemă cu care ne confruntăm în momentul în care se eliberează autorizațiile. Transparența, responsabilitatea, participarea, combaterea corupției sunt elemente importante la care, de care ne preocupăm împreună cu țările partenere pentru a ajunge la rezultatul final. Firește, nici FLEGT și nici acordurile de parteneriat voluntar nu rezolvă tot nu gestionarea durabilă a pădurilor, efectele indirecte sunt obiective pe care încercăm să le rezolvăm prin acorduri sau prin FLECT. încercăm să creăm un spațiu astfel încât să aibă loc dialogul la nivel național între toate părțile interesate. Și vedem deja că s-au făcut progrese. De exemplu, negocierile cu Honduras și Guyana, care sunt în desfășurare se pare că am ajuns un acord cu ambele țări pentru a include un principiu al nediscriminării în acordurile voluntare de parteneriat cât privește părțile interesate, inclusiv popoarele indigene și bunurile popoarelor indigene, grupurile popoarelor indigene. În Guyana, de exemplu, utilizarea terenurilor și popoarele uh, indigene reprezintă un subiect foarte important și avem acolo un, sub, un mecanism de a introduce plângeri între guvern și popoarele indigene. Cum spuneam, folosim acordurile voluntare de parteneriat pentru a crea un spațiu de discuție care urmează să se rezolve la plan la nivel național, dar uh, acordul de parteneriat voluntar nu e un instrument care să rezolve totul. Mulțumesc și acum în, are cuvântul raportoarea. Mulțumesc. Văd că în cadrul dezbaterii de astăzi uh, se arată foarte clar cât de complexă este chestiunea și faptul că trebuie să o abordăm global. Cum spuneam la început, defrișările nu sunt datorate numai comerțului de lemn. Bineînțeles, se datorează comerțului cu lemn, mai ales comerțului ilegal cu cheresteaua, dar față de regulamentele actualmente în vigoare, trebuie să reevaluăm regulamentele, să le aplicăm și să existe și măsuri de însoțire care să fie puse în aplicare, cum ar fi FLECT și parteneriatele voluntare. Trebuie să spunem acest lucru, mai ales în ce privește filierele ilegale de export și de prelucrare a lemnului Taxud, de exemplu, mă mir că nu e aici DG Taxud, pentru că un motiv pentru care se pune problema filierelor ilegale este că nu ajungem la nivelul frontierelor externe ale Uniunii Europene să controlăm corect ce intră pe teritoriul european. Uneori mă miră acest lucru. Înțeleg că legislația privind diamantele, procesul de la Kimberley, este greu uh, de pus în aplicare, pentru că un diamant se ascunde ușor, dar cheresteaua, nu trunchiurile de copaci care intră într-un port, și citesc mai ales portul Anvers, eu sunt belgeancă, e greu să ascunzi așa ceva în momentul în care acești trunchi, trunchiuri de copac intră pe teritoriul european cu certificate false, îmi pun întrebări apropo de eficiența controalelor la frontieră, care nu controlează eficient ce intră pe teritoriul european. Putem să-i controlăm pe migranți, dar nu putem controla lemnul care intră ilegal pe teritoriul european. Deci trebuie să să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine la nivelul controalelor de frontieră. N-am vorbit în ace- s-a vorbit aici despre efectele indirecte ale defrișărilor efectele indirecte ale comerțului asupra defrișărilor, mai ales problema agriculturii. Și am vorbit de uleiul de palmier, dar putem să vorbim de culturile intensive de soia sau culturile intensive de, folosite pentru crescătorile de animale acordurile comerciale pe care le negociem și pe care le semnăm sunt instrumente interesante ca să putem să contracarăm accelerarea acestor fenomene de defrișare. Pentru că la DEFCO, de exemplu, dacă există un ajutor pentru ca populațiile respective să ajungă la o mai bună guvernanță, dar pe de altă parte, prin acordurile comerciale, privilegiem culturile intensive care acaparează terenurile și care acordă mai mult interes uh, populațiilor care sunt mai interesante să-și, interesate să-și vândă terenurilor și nu să le cultive, facem un joc dublu. Uh, Uh, venim cu măsuri uh, durabile, dar favorizăm comerțul care nu respectă absolut deloc durabilitatea. Este motivul pentru care spun că problema capitolului dezvoltării durabile trebuie să fie însoțit de sancțiuni. Curtea de Justiție nu ne dezminte Există un aviz uh, al Curții de Justiție privind Singapore care spune clar că Uniunea Europeană trebuie, are obligația să uh, uh, includă dezvoltarea durabilă în acordurile de liber schimb și are posibilitatea să suspende un acord dacă nu se respectă aceste obligații în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Deci nu e corect să avem doar uh, o poziție politică și să spunem acest lucru uh, doar din punct de vedere politic. Este, de fapt, o obligație impusă de Curtea Europeană de Justiție. Și dacă Curtea Europeană de Justiție ne impune ceva, trebuie noi, politicienii, să respectăm hotărârile Curții Europene de Justiție. Și ultimul lucru, Comisia Europeană uh, este, apreciază foarte mult demersurile voluntare combate, de fapt, demersurile obligatoriu. Dar într-un demers voluntar știți foarte bine că naționalele se angajaseră voluntar să publice originile uleiului de parmier pe care îl utilizau în producția lor și se angajaseră ca până în 2020 să publice toate originile uleiului de parmier. Și astăzi aud întreprinderi cum ar fi Pepsi Cola Kellogg's, Johnson și Johnson și multe altele, care sunt întreprinderi care funcționează în Europa și care spun că nu vor publica originile uleiului de parmier pe care îl folosesc în producție. Deci demersul voluntar unde limităm? Trebuie favorizat la un moment dat, dar când vorbim de naționale care se angajaseră să facă acest lucru și care spun deschis că nu o să facă acest lucru, atunci cred, tre- trebuie să luăm măsuri constrângătoare, obligatorii, ca să se respecte pe de o parte consumatorul european care vrea să știe de unde vin ingredientele și pe de altă parte să ne respectăm angajamentele mondiale privind uh, dezvoltarea durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este 23 martie la ora 1 și vom adopta avizul la următoarea noastră reuniune din aprilie. Și trecem acum la punctul 16 și înainte de a trece la vot vreau să o felicit pe doamna Anica Viner. Aseară a primit un premiu parlamentarul anului în secțiunea comercială, comercială deci o felicităm pe colega noastră, Anike Freeman. So, uh, first of... Bun, primul vot, discuția de azi dimineață, și anume raportul doamnei Beghin. Înainte de a trece la vot, haideți să, vot, să facem un vot de testare. Toată lumea să aibă cartela de vot, să introduceți cartela de vot în mașin, terminalul de vot, deschidem votul. S-a închis votul. E în regulă. Bun, e perfect. Și acum trecem la vot. Punctul 16. Încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole. Raportul Beghin, deschidem votul. Închidem votul. S-a adoptat, felicitări. Apoi, punctul 17, o întrebare cu răspuns oral adresată Comisiei privind implementarea restricțiilor Uniunii Europene asupra relațiilor economice cu Crimea și Sevastopol. Deschidem votul. S-a închis votul. A adoptat. Și acum trecem la punctul 18, -a, propunerea comună de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, statele membre, pe de-o parte și Armenia. Este primul raport al colegei noastre Elsie Katainen care tocmai a sosit, o așteptăm ca să voteze și domnia sa în materia propriului raport. Perfect. Deschidem votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Felicitări doamnei Cataine pentru acest raport. Asta a fost sesiunea de vot, foarte repede a mers. O să facem acum o scurtă pauză până sosește doamna comisar. A aterizat la Bruxelles, venind direct de la Washington și va veni în curând la Parlament de deci să zicem 10-15 minute de pauză. Mulțumesc! So, ladies and gentlemen, dear colleagues, the... Așadar, dragi colegi și colegi, pauza s-a terminat și alături de mine am o doamnă comisar care arată minunat chiar după, după zborul transatlantic de la Washington. Cecilia, îți mulțumim că ai venit. Suntem la punctul 19 pe ordinea de zi dialogul structural cu Comisia, în cazul acesta cu doamna comisar pentru comerț. Și, desigur, avem programul de activitate pentru 2018 la care ne gândim și, desigur, și niște puncte fierbinți pe care le-am discutat la ședințele trecute. Chestiunea oțelului cu SUA și alte câteva chestiuni și o să vă dau imediat cuvântul timp de 15-20 de minute. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii doamnelor și domnilor, bună dimineața. E un dialog structurat, intenția este să discutăm despre ce s-a întâmplat și, într-adevăr, a fost un an plin de evenimente în domeniul comerțului văzut acorduri amicioase de comerț în combaterea protecționismului. Am avut câștiguri, dar și pierderi. Pe ansamblu spune că a fost un an pozitiv pentru comerțul Uniunii Europene. Referindu-ne la ce am făcut, unde am ajuns și ce vine. Și apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări. Am văzut acordul cuprinzător cu Canada, aplicat provizoriu, cel mai ambițios acord comercial din istorie începem să vedem <clears throat> îmbunătățirile, taxe reduse, îmbunătățiri pentru consumatori, menținând standardele noastre. Acum câteva luni, sau doar la câteva luni după ce a intrat în vigoare acordul cu Canada, am finalizat negocierile cu Japonia. Potențialul acestui acord e enorm. Japonia este al șaselea partener comercial al UE, una dintre cele mai mari economii pe plan mondial. Singapore și Vietnam s-au adăugat pe listă și e important de ținut minte că toate aceste acorduri comerciale nu reprezintă doar acorduri economice, sunt și alianțe strategice pe care le edificăm împreună cu hmm, partenerii pentru a modela globalizarea, pentru a promova acordul deschis și a cădea de acord cu privire la un uh, manual de reguli acceptabil pentru toți. Nu sunt acorduri de același tip, ci acord reflectă valorile. Am văzut reuniuni ministeriale OCDE, reuniunea de la Davos, partenerii s-au întâlnit, unii au andarat, alții au plecat, dar toți vor un comerț deschis pe baza unor reguli, ceva extrem de important, după eșecul întâlnirii ministeriale OMC de la Buenos Aires, la care voi reveni. Am văzut o blocare a sistemului multilateral și depunem efortul mari cu ceilalți pentru a debloca. Hmm, și ne-am intensificat rolul de lider. Am văzut și alte evoluții importante. Curtea Europeană de Justiție a dat claritate în ce privește caracterul mix al acordului cu Singapore. Avem acum o analiză importantă legată de sistemul general de preferințe. Am făcut pari, pași mari în favoarea transparenței din septembrie. Am publicat pe deplin toate proiectele directive de negociere către Consiliu, către dumneavoastră, către parlamentele statelor membre pentru a începe un proces timpuriu, incluzând și toți factorii interesați, încurajăm și Consiliul să publice aceste proiecte de directive. Informăm publicul în legătură cu procesul negocierilor, publicând textele legale, rapoarte cu privire la runde de negocieri și alte materiale informative. Ne consultăm cu factorii interesați, cu societatea civilă, după cum am făcut la CETA. Acum avem grupul consultativ al societății civile privind acordurile de liber schimb pentru a vedea cum se transpun vorbele în fapte. Încotro ne îndreptăm mai întâi agenda pentru acordul de liber schimb. Pasul următor pentru acordul cu Canada e cartografiat trei domenii de implementare cadrul instituțional, îmbunătățirea eficacității dispozițiilor de dezvoltare durabilă. Am avut deja primele întâlniri și să dezvoltăm pe mai departe sistemul cu privire la noua curte privind investițiile, Ratificarea la nivel național a durat mult, dar se poate realiza dacă și statele membre văd avantajele acestui acord. S-a terminat o așa zisă defrișare legală a acordului cu Japonia. Comisia îl va adopta și vi-l va trimite pe 17 aprilie, apoi trimitem către dumneavoastră și Consiliul, deci mingea va fi în terenul dumneavoastră. Sper că veți, vă mișca la fel de repede ca și noi. Ne apropiem de acordurile cu Mexicul și Mercosur, care continuă să fie o prioritate. Negocierile sunt intense. Desigur că nu facem compromisuri în ce privește conținutul pentru a avea un acord rapid, ci avansăm și sper să putem să încheiem foarte curând în următoarele săptămâni și luni cu Australia și Noua Zeelandă, care sunt și ele pe listă. Există discuții la Consiliu cu privire la directive și mandate. Sperăm că vor cădea de acord în curând pentru a putea lansa negocierile înainte de vacanța de vară. Lucrăm la relațiile cu China, o relație sau niște relații complicate un partener comercial important, dar cu păreri politice și economice diferite. Reforma cu caracteristici chineze nu întotdeauna dă o deschidere tangibilă pentru <clears throat> afacerile străine, nici teren echitabil de joc pentru piețe. Vom continua să urmărim prioritățile strategiei cu privire la investiții, reciprocitate, teren echitabil, supracapacitate, acces pe piață vor continua să fie subiectul discuțiilor cu China și angajamentul nostru în cooperarea trilaterală pe care am lansat-o cu SUA și Japonia. În această dimineață, acum câteva ore, am uh, revenit de la Washington. Există o schimbare în politica comercială a administrației americane. Din păcate am văzut o dezangajare de la OMC, blocarea numirii de noi judecători ceea ce amenință întregul sistem multilateral, se concentrează mai puțin pe relațiile transatlantice și mai mult pe relațiile cu China. Am văzut o utilizare mai agresivă a instrumentelor de apărare comerciale, da? În ciuda acestui context dificil, am fost gata să ne angajăm constructiv și ne angajăm în unele domenii de interes comun, cum ar fi întâlnirile trilaterale cu privire la supracapacitate. Președintele Trump a anunțat pe 8 martie, după cum știți, introducerea de tarife la oțel și aluminiu, a justificat în baza secțiunii 232 Securitatea Națională. Noi am susținut în permanență că nu e ceva, o decizie compatibilă cu OMC și că Uniunea Europeană n-ar trebui să fie inclus aici pentru că suntem prieteni și parteneri și nu amenințăm securitatea națională a SUA. Am depus eforturi intense cu partenerii americani, cu, cu ambasadorul Lighthouse și secretarul Ross. Am avut o întâlnire acum două săptămâni cu o japonezi unde am decis să avem această direcție de lucru pentru a ne ocupa de supracapacitatea, mai ales din China și dus argumente puternice către american: că nu noi suntem cauza sau originea problemei. E o problemă de capacitate care are origine în China și că și noi am suferit. Industria, oamenii noștri au suferit în domeniul siderurgic și al producției de aluminiu. Am întreprins acțiuni, multe acțiuni de apărare comercială. Am făcut reforme cu ajutorul dumneavoastră în sistemul de apărare comercială. Lucrăm cu SUA, cu alți parteneri în formă global privind oțelul, de exemplu. Am dat americanilor <clears throat> fapte bazate pe un fel de criterii pentru a duce argumente pentru a ne exclude de la acest proces. Argumentul puternic pe care l-am adus și unitatea puternică europeană au fost foarte utile în acest caz M-am întâlnit cu secretarul Ros și am discutat acest subiect și sperăm că va recomanda excluderea Uniunii Europene în ansamblu, că va face această recomandare președintului Trump, care trebuie să facă un anunț președintele Trump în această după amiază în legătură cu posibile excluderi. Sperăm că va fi. Nu știm precis, pentru că în ultima instanță președintele ia o hotărâre va ține un discurs în uh, după amiaza acestei zile. De, sperăm că secretarul Ros va recomanda excluderea UE în ansamblu. Am căzut de acord să înființăm un grup de lucru pentru a discuta chestiuni de interes reciproc într-o gamă comercială largă și aspecte de iritare, dar și protecția investițiilor, chestiuni legate de supracapacitate, oțel și așa mai departe. În paralel, spunem clar că ar trebui pe acest lucru să se supună acestor tarife. Că dacă se mențin, nu vom ezita să reacționăm și la OMC, unde păstrăm legătura și cu alte țări, deja ne continuăm activitatea pentru măsurile de salvgardare. Am văzut că, din păcate, Industria noastră a oțelului și aluminiului a fost deja afectată din cauza psihologiei pieții și pregătim procesele legate de reechilibrarea sau măsurile de reechilibrare publicate vinerea trecută. Acest proces e acum în discuție și cu statele membre. Procedura încă nu e clară, există niște semne de întrebare care trebuie clarificate. Sperăm să fim excluși în această seară sau după amiază și vom lua legătura cât de curând posibil cu omologii americani pentru a vedea exact care e scheletul acestui grup de lucru. Sunt convinsă că aveți multe întrebări, dar vreau să vă dau imaginea de ansamblu în legătură cu comerțul, un domeniu în care am făcut progrese bune, negocierile bilaterale cu Chile, Există unele domenii în care încă nu am ajuns la un acord, deci depunem eforturi în continuare, de exemplu, angajamentul pentru sistemul ASDS reformat, dar sunt bine organizate și pregătite, depunem eforturi mari. Acolo au fost alegeri, după cum știți, dar sperăm că vom putea relua negocierile în luna mai. Avem speranțe mari pentru Chile ca proiect pilot sau un capitol special privind comerțul și genul și sperăm că împreună să ne asigurăm că femeile vor putea beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de acordul de liber schimb. În ansamblu, există un acord tot mai mare cu partenerii că comerțul și dezvoltarea durabilă merg mână în mână. Este un cerc de prieteni și parteneri progresiști care vor să vorbească în paralel despre comerț și dezvoltare durabilă, comerț și valori, comerț și condiții de muncă, ceea ce e important pentru că ține de valorile pe care vrem să le răspândim prin acordurile comerciale, drepturile muncii, mediul, în legătură cu orice, cu excepția armelor, vrem să găsim posibilități de îmbunătățire. Am avut luni îndelungate de discuții, acum am făcut o propunere de punere în aplicare și revigorare a abordării pentru comerț și dezvoltare durabilă, propunând 15 acțiuni concrete practice la tema să lucrăm uh, mai mult împreună, să capacităm societatea civilă pentru a ne atinge obiectivele și comunicarea și transparența. Acestea sunt răspunsuri directe la lipsuri identificate în ce se întâmplă în prezent și ne ocupăm de ele imediat. Pe aceste căi. După cum știți, lumea e în schimbare și modul în care facem comerț se schimbă și el actualizăm regulile pentru a fi la înălțimea provocărilor. Când alți parteneri nu mai respectă regulile, am uh, actualizat sistemul de apărare comercială, sprijin pentru IMM-uri, să combatem uh, distorsiunile, ceea ce o să contribuie la un sistem mai echitabil comercial. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru eforturile deosebite pe care le-ați depus alături de noi. De, am avut un acord echilibrat în decembrie. Sunt niște provocări imediate, o <clears throat> creștere a achizițiilor uh, strategice în Uniunea Europeană din partea unor entități din afara Uniunii Europene. Pe de o parte salutăm, pe de altă parte e vorba de un număr mare de întreprinderi de stat subvenționate sau chiar uh, sprijinite de state străine. Adesea există bariere comerciale majore în acele țări pentru transferul de tehnologie, plafoane la formă de proprietate. Deci am propus un mecanism de screening la investiții străine directe. Statele membre trebuie să înțeleagă și ele bine despre ce lucrăm cu raportorul nostru, domnul Cruz, în acest sens. Politica comercială ar trebui să contribuie la securitatea continentului, dar și la securitatea oamenilor acasă și în străinătate. Sprijinim, salutăm sprijinul dumneavoastră în ce privește utilizarea abuzivă a produselor de utilizare dublă pentru a putea reflecta valorile, astfel încât Alianța Globală împotriva torturii și a pedepsei cu moartea, care are acum 58 de state participante, la care împreună vom stabili reguli pentru a nu mai face comenzi cu aceste produse îngrozitoare. Depunem eforturi intense, unul la unul, în grupuri cu de parteneri, de acorduri de liber schimb, stimulente, dar angajamentul pentru sistemul multilateral rămâne foarte puternic. Am văzut o criză la OMC, la Buenos Aires. Doi dintre pilonii principali au fost pus sub semnul întrebării, uh, funcția de negociere și mecanismul de soluționare a litigilor. Pentru a reacționa trebuie să ne gândim pe termen îndelungat, pe termen uh, scurt și să conlucrăm cu alții. Vrem să sprijinim sistemul de soluționare a litigilor, mecanismul respectiv, să rezolvăm criza de la organismul de apel, lucrăm cu alții să vedem cum putem face să avanseze lucrurile, vom examina și abordări alternative pentru a debloca um, abordarea plurilaterală la OMC să vedem cum putem avansa în legătură cu probleme unde interes puternic din partea altor uh, parteneri în comerțul electronic, de exemplu, să promovăm mai mare transparență, dar e adevărat că OMC are nevoie de leadership, de reforme dar noi suntem foarte angajați să ne asigurăm că funcționează. E foarte important pentru sistemul global de comerț. Iată de ce acordăm o importanță deosebită și <clears throat> curții internaționale sau curții multilaterale privind investițiile. Consiliul a adoptat și a publicat directivele de negociere, un lucru bun, pentru că vechiul sistem ASDS e depășit. Aici putem face ceva. A fost o primă întâlnire la Comisia ONU privind comerțul internațional Următoarea se va ține în aprilie. Edificăm alianța aici și pilonii procesului de reformă. Uh, sperăm să vedem evoluții pozitive. Știu că e important pentru mulți dintre dumneavoastră. Cam acestea sunt câteva dintre chestiunile. Ne așteptăm și la comerțul uh, în viitor. Avansează Brexitul. Trebuie să discutăm la un moment dat viitoarea relație care va schimba modul în care să ne gândim la comerț în propria regiune. Sunt desigur și alte provocări aici de natură tehnologică, guvernanța globală care se modifică, caracterul Uniunii Europene ca atare va evolua și asta va afecta modul în care facem afaceri, facem comerț, dar cred că dispunem de instrumentele și de politicile necesare Înființăm un grup mare de prieteni și aliați pentru a lucra în acest sens. Politica comercială e la înălțimea provocării lumea se uită către Uniunea Europeană pentru parteneriat și leadership și noi salutăm acest lucru și lucrăm foarte mult cu Parlamentul European în ansamblu și cu Comisia dumneavoastră INTA și cu asta vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Perfect, vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Mai întâi, coordonatorii grupurilor politice o să aibă câte trei minute pentru intervenție fiecare. PPE, Onelibe. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit astăzi aici alături de noi. Deși probabil sunteți uh, destul de obosită după vizita la Washington. O primă întrebare. Credeți că există o posibilitate ca această criză prin care trecem acum cu administrația Trump, cu tot răboiul pe care îl cunoaștem deja, poate că e chiar o șansă, și știu că aici sunt optimistă, să într-o altă arhitectură, nu neapărat la TTIP, să începem într-o altă formă să negociem cu americanii. Am citit o indicație în acest sens din partea lui Wilbur Ross. Ne puteți confirma că așa stau lucrurile? Aceasta ar fi prima întrebare. Reforma OMC. Vrem să gândim multilateral, nu doar să gândim, ci și să acționăm și să facem comerț. Și mă întreb dacă aveți o perspectivă mai concretă la o reformă viitoare. Vrem uh, să facem multe, dar nu singuri. Și cred că e o întrebare oportună. În al treilea rând, firește, PPE-ul este pentru dezvoltare durabilă, pentru drepturile omului în acordurile comerciale de liber schimb și așa mai departe. Tot pachetul, firește. Nu sunt însă convinsă atunci când discutăm în aceste săli dacă nu încărcăm acordurile comerciale cu mult prea multe elemente și dacă nu le cerem prea multe partenerilor noștri pentru că vrem prea multe și prea repede. Există aici vreo posibilitate să ajungem cumva la un echilibru sau nu? Următoarea întrebare, și mă apropiu de sfârșit, protecția investițiilor, aceeași poveste. Vrem un tribunal multilateral, alte state nu vor acest lucru. Există aici uh, un plan alternativ uh, undeva în, în spatele uh, raționamentul există o posibilitate de a găsi o soluție alternativă? Și ultima mea întrebare, care mă afectează personal, așadar nu în numele grupului, ci vorbesc în numele meu aici. Există o limită la posibilitățile comerciale pe care ni le asumăm, nu ar trebui să ne gândim la un moment dat că poate creșterea ar putea să fie construită și altfel. Este o întrebare personală care pe mine mă preocupă de ceva vreme și poate că v-ați gândit și dumneavoastră deja, poate că nu. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru și de Maria Arena, care o înlocuiește pe Alessia Musca. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare, în baza discuțiilor pe care le-ați avut dumneavoastră la Washington, suntem acum în ajunul unei aplicări eh, tarifare la oțel și lumină din partea sa. Ce impresie aveți dumneavoastră după discuțiile de ieri? Domnul de Mars, nu spuneam că nu negociem sub presiune. Care sunt informațiile pe care le putem avea din SUA în ce privește aceste măsuri protecționiste la oțel și aluminiu? A doua întrebare, legătură cu Canada, ați spus că E vorba de clauza de revizuire și capitolul dezvoltare durabilă în legătură cu eficacitatea acestui capitol de dezvoltare durabilă, care sunt așadar îmbunătățirile pe care sunteți gata și pe care și partenerul e gata să le faceți. Știm că Canada e gata să aibă un optică cu sancțiuni la dezvoltare durabilă, unde s-a ajuns cu negocierile cu Canada. A treia întrebare se referă la ce se întâmplă cu caracterul mixt avizul Curții de Justiție privind acordul cu Singapore, dar avizul acela spunea și că Uniunea Europeană are obligația de a integra obiectivele de păstrarea mediului sau apărarea mediului în politica comercială și cu un acord de liber schimb ar putea să fie suspendat în situația în care dezvoltarea durabilă nu e respectată și dispozițiile pentru dezvoltarea durabilă nu sunt respectate. Cum interpretați acest aviz al Curții de Justiție în cazul acordului cu Singapore pentru toate acordurile de liber schimb. O a patra întrebare se referă tot la Curtea de Justiție. A fost un aviz cu privire la, sau o decizie a Curții de Justiție în ce privește acordul agricol și acordul de pescuit cu Marocul. Ce se întâmplă? Știm că se negociere acum, Acordul expiră în iulie și e important ca Parlamentul European să fie implicat în discuțiile în curs de derulare în ce privește aceste acorduri. A cincea întrebare se referă la acordul Mercosur. E sectorul agricol european care este deosebit de sensibil, a spune, față de acest acord. Cum răspundeți dumneavoastră la sensibilitățile acordului sau sectorul agricol în ce privește acordul Mercosur. În legătură cu acordul cu Japonia am avut o discuție înainte de a veni dumneavoastră în legătură cu chestiunea legată de despăduriri. Știm că Japonia e al patrulea mare importator mondial de lemn și de prelucrare a lemnului, dar știm de asemenea că reglementările sunt cu caracter voluntar în Japonia ce privește certificatul lemnului și cum veți concilia abordările mai reglementare europene și cele mai voluntare din Japonia. În fine, în legătură cu mandatul pe care l-ați primit în ce privește negocierile acordurilor multilaterale de investiții din partea Consiliului, deci cum veți pune în aplicare acum acest mandat pe care l-ați primit de la Consiliu în legătură cu chestiunea înființării Curții Multilaterale privind investițiile. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult și acum pentru ECR, doamna McClarkin. Mulțumesc, doamn, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru eforturile pe care le-ați depus pentru a pune în aplicare strategia comercială și răspunsul uh, imediat pe care l-ați luat uh, față de strategia administrației americane privind tarifurile pe oțel și aș dori să mă refer la propunerea dumneavoastră, la Cartea Albă, ECR-ul salută această propunere uh, ne bucurăm să vedem că Comisia nu a acceptat uh, presiunilor pentru abordare bazată pe sancțiuni. Nu credem că pedepsirea partenerilor noștri ar putea să facă ceva, ci colaborarea cu ei. Um, documentul oficial se referă la o abordare bazată uh, nu pe țară, e oare chiar ca la înainte sau ar trebui să căutăm mai degrabă un acord multilateral? Dacă mă gândesc aici uh, la acordurile de la Paris OIM, aceasta ar fi poziția mea la documentul neoficial. Vreau să mă refer acum și la strategia comercială în care spuneți că vom uh, uh, lua în calcul lansarea unor negocieri comerciale cu Taiwan și Hong Kong. Mă întreb dacă Comisia dorește în continuare să facă acest lucru și dacă există planuri referitor la explorarea acestor acorduri viitoare. Vorbim foarte mult de calendarul pentru uh, Japonia, Singapore, dar uh, Uh, ce rămâne cu Vietnamul, îl ratificăm în acest mandat sau nu? În cele din urmă, negocierile, directivele de negociere au fost uh, publicate referitor la Australia și Noua Zeelandă. Dar când vom uh, vedea mandatul de la Consiliu? Asta aș vrea să știu. De altfel ca toată lumea. Mă bucur să aud că vă pregătiți pentru Brexit și că începeți să deschideți negocierile privind un acord de liber schimb cu Marea Britanie și tot ce pot să fac uh, în acest sens mă aflu aici, uh, vă stau la dispoziție, dar mă bucur că mergeți uh, în acea direcție. Acum, pentru vers, Heidi Hautala înlocuiește pe Yannick Jadot. Dar ce se întâmplă cu grupul ALDE? E nicio problemă. Da, cedez în fața verzilor. Marece șacă pentru ALDE. Excelent! Uh, vă mulțumesc! E de vreme pentru toată lumea. Bună dimineața, doamnă comisar, și vă mulțumesc că ați venit să uh, ne informați uh, taman imediat după ce ați coborât din avion. Știu că aveți multe de care să vă ocupați și sprijin efortul dumneavoastră, care sper că ne va duce înainte. Privind înapoi, anul trecut, cred că avem multe învățăminte de tras Um, ați reflectat asupra acestora și sper că ne vor ajuta să progresăm. Am văzut uh, o schimbare semnificativă a tonului dezbaterii. Poate că administrația Trump și inițiativele sale reprezintă o trezire bruscă pentru cei care aveau nevoie de aceasta. Sperăm că va exista un parteneriat când vine vorba, un parteneriat cât se poate de amplu când vine vorba de um, relații comerciale bazate pe norme poate ați observat și săptămâna trecută la Strasburg, aprecierea din partea colegilor care în trecut criticaseră sistemul bazat pe norme în trecut, dar acum îl apreciază pentru că cu siguranță nu doresc să se trezească în tabăra lui Trump, deși acolo și-au locul. Cred că trebuie să profităm de acest moment cu prudență. Firește, o cooperare mai apropiată cu partenerii noștri care împărtășesc valorile noastre, precum Canada, Mexic și Japonia, este deosebit de important. Crearea unor noi alianțe, cum uh, aminteați, Mercosur, foarte important, dar și noi domenii comerciale, comerțul electronic, evaluarea investițiilor în uh, sectoare cu un potențial critic. Uh, sper că regulamentul în acest sens va înainta, Acum, uh, având în vedere că tocmai ați venit din Statele Unite și e un subiect care ne îngrijorează direct, mă întreb chiar dacă Uniunea Europeană va primi o uh, scutire, veți uh, ataca principiul invocării siguranței naționale? Firește, toată lumea se va bucura dacă Uniunea Europeană va primi uh, acea derogare pe care o merită dar principiul trebuie atacat în continuare. Se pare că există o nedumerire chiar și la nivel înalt când vine vorba de capacitatea Uniunii Europene de a acționa unitar. Am auzit ieri speculații, nu am să spun din partea cui, că dacă o țară terță îi oferă un tratament preferențial unui stat membru al UE, statul membru poate accepta, deși nu poate lansa unilateral măsuri excepționale cu acea țară terță. Poate trebuie clarificat cu statele membre pentru că există unii care consideră că pot beneficia de derogări sau un tratament preferențial, așa cum am de altfel lăsat să se înțeleagă și Trump și cred că diviziunea în Uniunea Europeană este practic o, o, o situație în dezavantajul nostru. În continuare, uh, răcirea relațiilor transatlantice în ceea ce privește acordul comercial ar putea să ne îndrepte înspre alte orizonturi. Poate e o idee uh, fără potențial, dar ne puteți uh, spune mai mult dacă avem totuși o marjă constructivă, mai ales acum după ce v-ați întors. Mulțumesc acum pentru vers, Heidi Hautala. Mulțumesc! am constatat acum pentru prima dată că grupul meu e ușor mai mic decât, mai mare decât GUEM. Mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit aici alături de mine, alături de noi uh, și vă mulțumesc că ați publicat mandatul pentru negocierile multilaterale și pentru tribunalul multilateral. Sper acum să puteți convinge Consiliul să facă uh, acest lucru Grupul meu a fost uh, dezamăgit de conținutul mandatului, pentru că speram să, să adauge o serie de drepturi de procedură care ar fi întărit drepturile actorilor statali sau alți actori care au uh, solicitări întemeiate. De ce nu ați propus, de pildă, uh, dreptul la atacarea deciziilor, la ca un fel de echilibrare între drepturile investitorilor și celorlalți. Recent, legat de acest aspect, CEJ s-a pronunțat asupra acordului de investiție încheiat cu Slovacia, dacă nu mă înșel, firește nu putem uh, spune nimic referitor la um, instanțele referitor la disputele de investiții prevăzute în CETA, dar care e părerea dumneavoastră referitor la acordul Olanda-Slovacia, având în vedere că CEJ a, s-a pronunțat că nu respectă normele UE și având în vedere viitoarea decizie legată de mecanismul CETA? Al doilea domeniu de întrebări s-ar referi la dezvoltarea relațiilor comerciale și de dezvoltare durabilă. Foarte concret, după cum știți, țările care produc ulei de palmier au adresat o serie de întrebări, urmăresc Uniunea Europeană și Parlamentul cu mare îngrijorare pentru că Parlamentul European a pronunțat într-o, s-a pronunțat într-o directivă că Parlamentul, că uleiul de palmier nu ar trebui să poată conta pe un mecanism dublu, așa cum este prevăzut, începând cu 2021. Firește, s-ar putea să apară niște întrebări legate de relațiile comerciale, însă cred că poziția Parlamentului de a nu mai acorda un tratament privilegiat uleiului de palmier după 2021 e un semnal clar că Parlamentul European dorește să ia în serios efectele nocive ale uleiului de palmier și cererilor tot mai mare de producție de biocombustibil în UE. Trebuie să existe o posibilitate să, să cerem Indoneziei și altor țări producătoare de ulei de palmier să abordeze toate aceste efecte negative ale defrișării, să abordeze chestiunea drepturilor populațiilor indigene, Există vreo posibilitate prin care dumneavoastră să luați legătura cu celelalte servicii și să vedeți cum ați putea veni cu un răspuns de ansamblu ca, pentru ca comerțul să poată continua. Helmut Schulz, pentru GUE. Mulțumesc! Își doresc să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit aici de îndată uh, după ce ați aterizat de la Washington pentru a ne prezenta rezultatele și mai ales doresc să vă mulțumesc pentru că menține dialogul structurat asupra căruia ne-am pus de acord. Regret că acum GUE, grupul nostru, e un pic mai mic decât Verzi, dar uh, păstrăm acordurile pe care le-am încheiat și unul din membrii spune că facem schimb de deputați și sper să putem continua oricum cooperarea constructivă. În continuare, discuțiile pe care L-ați purtat la Washington cu uh, Comisia pentru Resurse Economice și cu Wilbur Ross, din câte am uh, înțeles, arată că ne apropiem de un război comercial transatlantic. sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să privim situația dintr-o perspectivă mai amplă. Trebuie să evităm un război comercial. Firește, uh, Orice derogare ar, ar putea viza o anumită industrie sau anumite întreprinderi din UE. Dacă însă oțelul va face obiectul uh, anumitor uh, impozite în Statele Unite, oțelul atunci din uh, Turcia, din uh, Belarus uh, și așa mai departe, uh, va veni atunci, va ajunge în UE. Trebuie să discutăm despre un sistem de cote, despre situația industriei siderurgice în general, pentru a găsi o soluție, pentru a reduce supracapacitatea și să ținem cont totuși și de locurile de muncă asociate acestei supracapacități. Ce înseamnă în practică? Cum veți continua săptămâna viitoare discuțiile multilaterale, mai ales ținând cont de acest sector economic important. Spuneați că doriți să finalizați că se poate de repede acordul Mercosur și uh, cu Mexic. Vorbați de asemenea și uh, de aspecte legate de agricultură care, după părerea noastră, nu sunt uh, suficient uh, de clare și nu arată avantaje pentru cetățenii în uh, uh țările partenere. Există pericolul că accesul cetățenilor la medicamente ieftine, medicamente generice, ar fi periclitat de acordul cu Mercosur. Veți face modificări pentru a adresa, uh, pentru a aborda aceste îngrijorări legitime ale cetățenilor. Și acum, în ultimul rând, referitor la China, spuneați, da, uh, e vorba de ceva mai mult de un acord comercial. Atunci, uh, cât de mult vreți să ajutați Uniunea Europeană să ajungă la un acord politic cu chinezii, ținând cont uh, diferențele în modelul economic chinez și economia de piață a UE. Acum, uh, pentru FDD domnul uh, Davos, doresc să-i mulțumesc, doamnei comisar, înainte de toate, că a venit astăzi aici. Cred că este epuizată. Am o întrebare foarte simplă și directă. Nu vreau să uh, vă pun într-o situație incomodă, ci cer doar informații. Am aici un titlu de la Reuters care spune UE începe un proces uh, de uh, răzbunare împotriva tarifelor UE din partea Statelor Unite. După care un titlu în Huffington Post, Huffington Post spune blocaj uh, Japonia și UE cer derogări de la uh, Um, taxele impuse de partea americană. Puteți confirma că ați ales mai degrabă să vă îndreptați înspre um, derogări mai degrabă decât uh, spre măsuri care să pedepsească partea americană? Acestea sunt întrebările mele. Pentru că cineva altcineva să aibă mai mult timp. Mulțumesc. Am să dau acum, domnule comisar, um, posibilitatea de a răspunde. Am să închid acum lista celor care vor interveni. Avem 10 membri înscriși deja la cuvânt. Dacă există alți membri, vă rog anunțați-vă acum pentru că închidem lista, după care colegii vor avea fiecare două minute la dispoziție după ce doamna comisar își va termina răspunsul. Uh, Mulțumesc foarte mult! Unele dintre întrebări se suprapuneau, așa că o să le iau împreună, începând cu întrebarea noastră, doamnă. Nu scoatem TTIP de la frigider. Acolo sunt niște semne de întrebare care trebuie clarificate săptămâna viitoare, dar dorim să fie o, o discuție mai largă privind uh, chestiuni de Uh, interes general, factori de iritare pe care le putem aduce, îi putem aduce în discuție sau uh, discuții mai largi. Săptămâna viitoare sperăm să intrăm în contact cu uh, omologii noștri cu condiția să nu fim excluși. O să vedem. Suntem gata să avem discuții cu ei. Sunt foarte multe, o listă lungă de factori iritanți, mai ales în ce privește agricultura de ani de zile. Doream să avem acces pe piața americană pentru toate statele membre, dar e foarte limitat. În fine, suntem gata să discutăm și alte chestiuni. Nu negociem sub amenințare, nu negociem sub amenințare, cum am spus deja. Vrem să vorbim despre chestiuni care ne privesc uh, pe toți și sunt semne de întrebare la care trebuie să găsim niște răspunsuri în zilele și săptămânile viitoare și sunt gata să revin în Parlament când am răspunsuri. În ce privește Organizația Mondială a Comerțului, trebuie să rezolvăm problema organismului de apel partenerii americani nu ne prea ajută, discutăm și cu alții cum să facem pași înainte ca să vedem ce se poate face, pentru că firește amenință tot sistemul. N-am o soluție astăzi, dar trebuie să găsim o soluție. Cred de asemenea să ne ocupăm de mai multe chestiuni. Există o traiectorie multilaterală. Când chestiunea este multilaterală, se pare că există un acord că n-am reușit la Buenos Aires, dar merită să încercăm în altă parte, deci multilateral. Uh, ne gândim la un plurilateralism sau multilateralism flexibil. Sunt țări care cu multă transparență și coordonare cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului vor să se implice în rezolvarea chestiunii, se pot alătura și alții, putem face pro- pași în acest uh, domeniu. Mai mult de 70 de țări, de exemplu, și-au exprimat de dorința de a face acest lucru în ce privește comerțul electronic și poate în felul ăsta uh, poate ne asigurăm că procesul ăsta încă există. Ați avut două întrebări de natură mai filozofică dacă sunt prea multe cereri în capitolul comercial și de dezvoltare durabilă. Îmi aduc aminte că de fiecare dată uh, când am fost aici mi s-au pus uh, întrebări de ce nu discutăm asta și asta și asta și asta. Un acord comercial nu poate să rezolve toate problemele lumii, însă uh, lumea este conștientă că de fapt convențiile internaționale adoptate la ONU sau acordul de privind clima de la Paris uh, standardele astea internaționale trebuie să existe și se pot face pași înainte cu unele țări. De, negociem, de exemplu, cu Mexic un, un capitol privind uh, corupția, ceea ce e foarte bine și e un prim pas în acest sens. Sunt alte uh, chestiuni în care uh, Uh, putem uh, să discutăm. Sunt 27 de criterii privind drepturile omului pe care le putem discuta, dar întotdeauna trebuie să ajungem la un echilibru. Avem un set de bază cu toate statele și putem să includem și alte chestiuni. Nu putem să discutăm toate chestiunile cu toate țările. E un semn bun că la nivel global există o sporire, o conștientizare a ideii că și comerțul trebuie să se bazeze pe niște valori cât privește Curtea Multilaterală pentru Investiții, uh, doamna Cautala uh, a spus niște întrebări foarte specifice, dar uh, e un punct de pornire să discutăm cu alte țări. Uniunea Europeană nu impune un sistem, însă discutăm cu alte state din lume ca să existe o masă critică de țări astfel încât să putem face ceva nu există procesul uncitral care discută acest lucru, care se bazează pe Națiunile Unite, asta putem deci să promovăm chestiunea, iar acum avem un mandat care e esențial, care e de bază, dar putem să ajungem astfel la alte țări și înțeleg uh, ce a spus dumneavoastră și ce au spus și alții. Doamna Arena, s-a referit la tarifele privind uh, uh, oțelul. Ele vor intra în vigoare la miezul nopții astăzi. Așteptăm uh, un anunț din partea președintelui să vedem țările care vor fi excluse. Sperăm ca Uniunea Europeană să fie pe acea listă, altfel ele vor intra în vigoare. Sigur că suntem gata să discutăm din nou cu partenerii americani, dar nu negociem uh, când, dacă suntem supuși presiunii sau amenințării. Canada. Am avut câteva reuniuni privind capitolul de dezvoltare durabilă. Nu sunt concludente deocamdată. Mai avem nevoie de timp. Am discutat despre acordul privind schimbările de climă de la Paris, cum pot fi ele incluse. Uh, mai avem un, uh, o reuniune programată pentru mai și o să vedem ce se întâmplă după aceea. Maroc și anume Serviciul de Acțiune Externă conduce discuțiile acolo. Știm ce preocupă Parlamentul European în această materie și încercăm să găsim o soluție cât mai curând cu putință. După cum spuneați, ă, ceasul ticăie, nu? Să sperăm că merge totul bine, dar n-am ajuns încă la un final. Mercosur, ați întrebat mai mulți despre Mercosur. Uh, Știm că există diverse chestiuni sensibile în domeniul agriculturii, nu liberalizăm tot sectorul agricol, folosim cotele, știm foarte bine că există puncte sensibile și linii roșii în anumite țări și colaborăm îndeaproape cu aceste țări. Însă sunt și foarte multe interese ofensive la Mercosur, la vin, la produse lactate, Uh, la alte tipuri de produse, uh, nu alimente prelucrate, ciocolată, deci sunt și acolo asemenea interese ofensive, agresive, vor și ei să aibă accesul la această piață. Vorbim și de servicii și de achizițiile publice, este poate cel mai mare uh, acord comercial pe care îl vom încheia, e, poate la fel de mare ca cel cu Canada. Japonia acordul cu Japonia. Da, sunt uh, prevederi obligatorii pentru a combate defrișările obliga- uh, ilegale și discutăm această chestiune cu japonezii. Doamna McCarklin, sunt de acord că în momentul în care vorbim de dezvoltarea durabilă trebuie să existe o bază privind acordurile multilaterale, uh, Organizația Internațională a Muncii, Națiunile Unite. Cu Mexic avem un capitol despre corupție, cu alții avem alte corupte. Trebuie să existe o bază uh, care să fie discutată cu toate țările, trebuie să existe predictibilitate, dar cu fiecare țară în parte poate să existe o chestiune specifică pe care o discutăm cu țara respectivă. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să ne bazăm pe acordurile multilaterale și pentru o chestiune transparentă. Taiwan și Hong Kong da, avem o strategie acolo, astfel încât să avem uh, negocieri privind investițiile cu aceste două țări, mergem împreună cu ele, n-am început încă discuțiile, am avut o reuniune a grupurilor de lucru cu aceste țări să vedem unde suntem, lucrurile au mers foarte bine, însă n-am uh, început încă exercițiul propriu-zis de negociere, nu de stabilirea domeniului. Vietnamul Traducerea s-a concentrat uh, pe Japonia. Uh, serviciile de traducere sunt foarte presate acum, însă să sperăm că hotărârea privind Japonia va ajunge la dumneavoastră uh, în toamnă. Cam asta este intenția noastră. Australia, Noua Zeelandă, când vom avea mandatul, să sperăm că Consiliul va fi cel care va lua hotărârea, să sperăm că vom începe negocierile înainte de începutul verii. Lucrurile merg bine, sunt uh, chestiuni care merg bine, dar poate că le putem adresa președinție. Doamna Șache, am spus foarte clar, dacă am înțeles bine ce a spus dumneavoastră, uh, Uniunea Europeană este unică, uh, dorim să fim tratați ca atare, nu se acceptă nu, excepții individuale, e greu să explicăm exact partenerilor americani cum funcționează Uniunea Europeană. Noi avem o singură politică comercială a Uniunii Europene și sper că, cred că mesajul a trecut și toate statele membre au spus acest lucru foarte clar. Deci unitatea Uniunii Europene europene a fost foarte importantă. Dacă mergem în continuare la Organizația Mondială a Comerțului, cred că toate elementele noastre sunt acolo. Uh, fie singur, fie împreună cu alții ne adresăm Organizației Mondiale a Comerțului, fie pentru măsuri de salvgardare, fie pentru altceva. Toată industria noastră a fost uh, uh, afectată de aceste măsuri. Lista este în pregătire. Când am pregătit-o, nu am avut un termen de, 19, de 90 de zile și după 90 de zile putem să alegem dacă folosim lista respectivă sau nu. Însă trebuie să mergem mergem de la acest punct. Asta este și opinia Consiliului. Asta nu este nu o retaliere, este de fapt o reechilibrare a Uniunea Europeană în unanimitate a hotărât uh, să facă acest lucru. Sper că nu vom folosi abuziv această licență, o vom avea dacă se impun tarife. Nu știm dacă vom fi excluși sau nu, e bine să avem lista pregătită și ne vom hotărâ dacă o folosim sau nu, să vedem cum evoluează situația decizia privind uh, uh, mecanismul de rezolvare a litigiilor, uh, nu credem, nu, uh, intra-EU, pe piața internă nu ar trebui să se pună această problemă. Sperăm că nu e nimic care nu e în concordanță cu legislația europeană. Nu știu dacă are uh, un uh, impact asupra celorlalte instanțe. Cred că uh, v-ați referit la dosarul belgian privind CETA. Nu știu când va veni uh, hotărârea, hotărârea a curții, nu știu când o să vină anul ăsta sau la începutul anului viitor. Uleiul de parmier. Sunt acolo problemele, discutăm cu Malaezia și Indonezia însă uh, ei doresc ca domeniul să devină durabil, susținem aceste inițiative, colaborăm la unele dintre ele, avem obiective durab, ca ele să devină durabile uh, în Indonezia până în 2020. Sunt produse foarte importante pentru aceste țări și ar trebui să susținem activitatea ca ele să devină durabile. Sunt probleme, firește. Am avut un dialog deschis, onest. M-am întâlnit acum cu vreo două săptămâni cu Malezia și cu Indonezia și am discutat această chestiune domnul Scholz. Produsele și excluderea companiilor este un proces care a fost desfășurat de companii, nu este, de, nu, politicul nu se amestecă deloc în această chestiune, sunt două procese paralele supracapacitatea, cum spuneam, ne ocupăm de acest lucru la OCDE, în forumul siderurgic am uh, reușit uh, ca omologii chinezi să fie de acord cu mai multă transparență apropo de cum acționează în această chestiune și un pas înainte, mai multă transparență în ce privește subvențiile acordate de chinezi. Mai avem o reuniune în mai sau iunie și am fost de acord cu Japonia și Uniunea Europeană să ne ocupăm de aplicarea regulilor luate de Organizația Mondială a Comerțului. Organizația Mondială a Comerțului nu se potrivește la tipul de economie pe care îl are China și putem în fața Organizației Mondiale a Comerțului să venim să introducem acțiuni comune și mi se pare o, evoluție pozitivă. Da, drepturile de proprietate intelectuală sunt o chestiune importantă în negocierile cu Mercosur. Uh, N-am rezolvat încă această problemă, trebuie să găsim o soluție. În ce privește China, avem negocieri de investiții, după cum știți, sunt, merg încet, dar sunt importante. Scopul este să ajungem la un teren de egalitate pentru firmele noastre. E din ce în ce mai greu pentru firmele europene să acționeze pe piața chineză și trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Iar apoi negocierile pentru investiții reprezintă forumul pe care îl avem noi. Facem progrese mici, uh, dar este forumul în care și chinezii se implică și sperăm că vom continua aceste discuții. S-ar putea în vară să aibă loc o întâlnire la cel mai înalt nivel între UE și China uh, și vom discuta, vom include această chestiune în uh, ordinea de zi. Am răspuns la întrebarea domnului Samson. Vrem să dialogăm cu SUA nu vrem să escaladăm vreun conflict comercial, nu vrem să luăm măsuri, măsuri represive. Uh, s-a ajuns la unanimitate în Consiliu privind acțiunile noastre. Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar, uh, revin la a doua întrebare a doamnei McClarkin și anume, vă, duci, vă adresați o Organizației Mondiale a Comerțului, chiar dacă uh, Uh, Uniunea Europeană va fi exclusă de pe lista asta cu tarife și apoi există o abordare comună cu alți parteneri? Cred că va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Să sperăm că se va întâmpla de bine în seara asta. Se va face un anunț uh, dacă vom fi excluși cu totalitate, în totalitate, trebuie să revenim asupra chestiunii. Am luat contact cu foarte multe țări să vedem dacă ne putem coordona. Există dorința de a introduce o acțiune comună, însă toată lumea așteaptă miezul nopții uh, să vedem cine este exclus sau nu, cine beneficiază de această scutire sau nu. Nu știu ce se va întâmpla. Să vedem ce se va întâmpla. Va trebui să așteptăm să evaluăm uh, situația săptămâna viitoare. Mulțumesc și acum alții membri ai comisiei, două minute fiecare. Domnul Kelly este primul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei comisar. Vă felicit că sunteți îmbrăcată în verde astăzi, în cinstea săptămânii lui St. Patrick. Felicitări. Cred că ați mai fost felicitat în legătură cu eforturile pe care le-ați depus în acest mandat de comisar pentru comerț și în special, cred, în legătură cu modul în care ați acționat în legătură cu ce s-a întâmplat în America cu TTIP și restul nu am pierdut vremea, am continuat negocierile la acordul de liber schimb cu alte părți ale lumii, unde are sens să le avem Aș vrea să mă concentrez pe un domeniu, ați menționat Japonia, lucru bun, dar acum câteva luni vă aduceți aminte că discutam despre Singapore aici. Unii colegi au spus că devine o chestiune jenantă pentru că așteaptă de aproape 5 ani ratificarea. A ajuns la CEJ, a venit și CETA, acum uh, lucrurile s-au mai limpezit și aș vrea să știu dacă veți da prioritate acestui acord pentru a primi unda verde în acestea. Mai mulți eurodeputați am fost în Singapore acum câteva săptămâni și trebuie să recunosc că au fost foarte înțelegători și răbdători, dar Singapore a fost arătat cu degetul pentru că alte țări mai mari intervin în acest joc și urcă pe scenă. Mulțumesc, domnul Karim, acum. Doamna Comisă, în ciuda faptului că aveți un program îngrozitor, faptul că sunteți aici dă un semnal în legătură cu relația puternică nu doar cu Parlamentul European, ci și cu Comisia noastră și vă mulțumim pentru prezență. Eu conduc sub grupul Comisiei INTA pentru Comisia de Monitorizare pentru Asia de Sud-Est și vreau să mă refer la două subiecte. Acum câteva luni, președinții Juncker și Tusk au fost în India pentru a încerca să revigoreze acordul de liber schimb India. De atunci încoace, lucrurile nu au mai evoluat, n-am mai auzit nimic. Adică mă îngrijorez. Ori nu se întâmplă nimic, ori se întâmplă ceva despre care habar n-am. Faptul că dumneavoastră n-ați spus nimic astăzi mă face să vă adresez întrebarea. Trebuie să vă spun că la mine cutia poștală e plină de mesaje despre situația în derulare în Cașmir în acest moment, în care se utilizează diverse <clears throat> arme de foc cu care se mutilează sau se vorbesc mulți dintre militanți. Multora li se interzice accesul din exterior acolo. Vrem să știm dacă aceste discuții evoluează și unde au ajuns. În al doilea rând, doamna comisară, în legătură cu Bangladeshul. Două chestiuni. Mai întâi, Bangladeshul se ocupă de criza refugiaților Rohingya. În acest moment putem face ceva să alocăm niște spațiu comercial suplimentar pentru a-i ajuta să facă față dificultăților cu care se confruntă pe lângă asistența pe care le oferim. În al doilea rând, guvernul are această ambiție și noi am discutat între patru că acest lucru, ambiția să treacă de la statul LDC la statutul devenit mediu. E bine să meargă pe această cale, încurajăm, dar va fi nevoie ca noi să asigurăm că pot trece de la EBA la GSP+. În egală măsură am fost în Bangladesh destul de recent și ce pregătiri putem începe noi să facem pentru a ne asigura că putem atinge împreună acest scop. Mulțumesc. Mulțumesc, Klaus Buchner. Și eu doresc să vă mulțumesc din suflet că ați venit să răspundeți la întrebările noastre și v-ați luat din timp. Prima întrebare, cum stau lucrurile cu acordul cu Japonia? Acolo a existat, s-a întâmplat accidentul de la Fukushima și în urmă cu unul sau doi ani am adoptat aici o, o, um, un regulament că ingrediente radioactive în alimente sunt uh, permise atunci când s-a produs un accident radioactiv. Vă întreb dacă în regulă, în acordul cu Japonia se uh, va uh, adopta um, această normă. Acum am date oficiale din partea guvernului german că acest regulament atunci când se aplică în cazul unui accident european ar produce decese uh, suplimentare. Nu vorbim aici uh, despre lucruri închipuite. A doua întrebare. Cum stau lucrurile cu executarea măsurilor de uh, protecția mediului și a climei? Există în ceea ce privește acordul de la Paris, uh, există posibilități de a le pune în aplicare? apare de pildă această întrebare la, Merco- la acordul cu Mercosur, unde imense suprafețe ale uh, pădurii tropicale au fost defrișate pentru a face loc culturilor de soia destinate în mare parte exportului către Europa. Este o întrebare de importanță vitală pentru noi și dați-mi voi să vă reamintesc că ministrul agriculturii din Brazilia deține el personal o suprafață, un teren mai mare decât teritoriul Spaniei. Și o a doua întrebare, cum stau lucrurile cu cooperarea în ce privește legiferarea în uh, ce privește Japonia. Ați spus deja anterior ceva în acest sens, dar cum stau lucrurile cu uh, Mercosur, uh, cooperarea multilaterală? Cum stau lucrurile așadar? Nu m-ați înțeles. Uh, da? Urmează Tiziana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit aici uh, alături de noi, mă alătur și eu, colegilor, care v am mulțumit pentru efortul evident, având în vedere că deja au fost acoperite toate argumentele aș dori să mă, să mă refer la un altul, un document confidențial, dar care, după cum știți, uh, a fost deja divulgat de campania uh, Stop CETA, uh, având în vedere reuniunea care se va organiza pe 26 martie în Canada, multe din întâlnirile cu ușile închise prevăzute uh, de CETA la acesta de față se va vorbi despre pesticide aceste întâlniri ar fi fost doar uh, schimburi nevinovate de informații. Se pare însă că deja de la prima întâlnire Canada cere să se discute despre limitarea unor substanțe chimice în UE, despre faptul că un fungicid periculos nu este autorizat în Uniunea Europeană și, în plus, că glifosatul este interzis în UE. Nu știu, doamnă comisar, uh, ce părere aveți dumneavoastră? Mie, sincer, mi se pare mai degrabă uh, uh, planul unui grup de presiune. În plus, uh, guvernul canadian e reprezentat uh, de uh, specialiști și reprezentanți ai industriei, dar nu există nicio urmă a unui control democratic. În calitate de cetățean, vreau să manifest îngrijorarea pentru că nu sunt tocmai largul meu cu aceste întâlniri, cu ușile închise uh, în care se discută despre cum să se armonizeze sau chiar să se reducă sau elimine standarde de siguranță pe care le avem în Europa. Cred că ar trebui să asigurăm transparență maximă la aceste întâlniri. Cum Pedro Silva. Mulțumesc, doamna comisar. Două întrebări pe scurt. Mai întâi, în legătură cu războiul comercial al domnului Trump, desigur, un răspuns ferm al Comisiei Europene, nu doar ca sprijin din partea grupului socialist, ci din majoritatea Parlamentului. Trebuie să așteptăm să vedem care va fi decizia finală a administrației din SUA. Dar domnul Trump a făcut mai multe solicitări concrete pentru excluderea UE de la aceste măsuri tarifare. Ce aș vrea să știu este cum reacționați dumneavoastră la această listă de solicitări cu alte cuvinte, putem fi siguri absolut, putem avea siguranță absolută că nu va fi un acord secret între Comisia Europeană și SUA în spatele unei posibile acceptări a UE de la aceste măsuri protecționiste? A doua întrebare, desigur, fiind raportor permanent pentru Japonia și are ceva de a face cu acordul privind Japonia, vreau să știu dacă aveți o dată preconizată pentru semnarea acordului și ați putea confirma vreodată prin semnare și în legătură cu capitolul privind dezvoltarea durabilă. Comisia Europeană a anunțat 15 acțiuni pentru a face capitolul de dezvoltare durabilă mai eficace. Aveți intenția să aplicați asta și acordului cu Japonia în faza de implementare, consolidarea rolului societății civile? și probabil utilizarea clauzei de revizuire în legătură cu caracterul executoriu al acestui capitol cât de curând posibil. Mulțumesc. Domnul Schuster acum. Mulțumesc foarte mult. În lunile trecute am purtat o discuție referitor la capacitatea de executare a capitolului uh, pentru sustenabilitate și până acum Comisia a promovat ideea că o abordare bazată pe sancțiuni nu va fi sprijinită. Iată de ce mi se pare interesant uh, să fac o legătură cu situația din Corea, pentru că între timp, după mai mulți ani, sindicatele reprezentantul sindicatelor a fost uh, aruncat în închisoare pentru că nu s-au pus în aplicare dispozițiile referitoare la capitolul pentru durabilitate. Iată de ce vă întreb, doamnă comisar, în următoarele săptămâni, următoarele luni, uh, voi aborda cel puțin mecanismul de soluționare a discuțiilor, cer scuze, mecanismul de soluționare a disputelor, uh, va fi activat referitor la durabilitate pentru ca acest capitol uh, în acordul cu Corea de Sud să fie respectat și pus în aplicare, pentru că mi se pare că ține de credibilitatea Comisiei dacă uh, va face, va promova aplicarea totală sau în urma discuțiilor nu va face decât prea puțin. Domnul Hens, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei comisar pentru um, că vine în comisia noastră și pentru eforturile deosebite depuse în legătură cu acordurile de liber schimb ale UE. Știm că sunt mari probleme cu SUA, cu China uh, și cu alte viitoare acorduri de liber schimb. Dar acum avem acest dialog structurat și cred că e o zi în care putem discuta cum să îmbunătățim lucrurile. Am câteva comentarii în legătură cu relațiile noastre cu Norvegia și preferințele comerciale suplimentare la produse agricole. În această dimineață am votat în acest sens și ce văd este că Norvegia după negocieri, a mărit noi tarife în ciuda faptului că suntem acoperiți de nou la acord și ne-am angajat din nou și Norvegia pentru o liberalizare suplimentară. Cred că în discuțiile de pe 20 februarie a fost prezent ambasadorul Norvegiei și am întrebat Norvegia din nou de ce au făcut asta. Ei au spus că e vorba de aspecte tehnice, dar ni s-a promis să primim o scrisoare din partea norvegienilor către domnul comisar Hogan, dar n-am primit încă scrisoarea promisă. Și cred că, în mod clar, Norvegia a negociat cu rea credință. Am văzut și în 2012 când într-o zi din toată ne-am trezit cu tarife la carne de vită, uh, miel, porc și la flori, fără nicio negociere cu Parlamentul European. Îmi dau seama, DG Agri și înainte SEA au făcut aceste negocieri, dar e frustrant că diverse unități de la Comisie nu discută între ele și nu se coordonează. Comisia negociază numele UE. Noi ar trebui să fim un bloc comercial puternic, dar dacă până și micii parteneri ne, ne trag pe sfoară pentru că nu se coordonează bine direcție, diversele direcții generale între ele, sper că dumneavoastră o să interveniți în acest caz și să primim până la urmă răspunsul, dar Norvegia nu poate continua acest gen de comportament. Da, domnule, domnul Stabatiu. Înainte de toate, mult respect, doamnă comisar, pentru că gestionați cu atâta dibăcie toate aceste cazuri diferite. Am o întrebare referitoare la uh, inițiativa americană. Sperăm că vom uh, primi o derogare, însă ce face Trump e ceva temenic. Economii spun că e o politică mercantilistă pentru a-și proteja propria industrie, deci nu va fi un caz izolat, ci se va repeta. Și mă întreb dacă Comisia sau Uniunea Europeană nu ar trebui să ia inițiativa uh, și să spună că dacă Trump vrea să-și închidă țara, noi deschidem Uniunea Europeană, pentru că suntem cel mai mare partener comercial din uh, lume. Dacă americanii spun că ne impun contingente tarifare la automobile pentru că se tem de automobilele germane și așa mai departe, eu atunci aș propune să facem o inițiativă și să spunem că scădem uh, Uh, taxele vamale față de americani, față de toată lumea. Atunci ar fi o reacție împotriva lui Trump, cred eu. Și o observație referitoare la cele spuse de doamna Christot Rovold. Am o simpatie față de întrebarea și neliniștea dumneavoastră, și anume că uh, nu putem ancora toate valorile europene în tratatele comerciale. Știm uh, din experiență că valorile și uh, Instituțiile reprezintă rodul unei evoluții istorice și Europa a înaintat și e înaintată din multe privințe și nu ne putem aștepta ca toată lumea să răspundă la poruncile europene. Am auzit uh, de multe ori lucruri în acest Parlament uh, și care m-au făcut să mă gândesc că sună drept imperialism european ceea ce vor oamenii ăștia să ancoreze în tratatele comerciale. Da, nu ar trebui să fim imperialiști. Ramon. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o întrebare. Thank you very much. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc mai întâi pentru eforturile deosebite. Noi, liberalii, suntem mândri de ce faceți dumneavoastră la diverse dosare. Cum străbateți mapa mondo nu e ușor, dar vă mulțumesc pentru tot ce faceți. O întrebare privind Singapore. Ați fost, am fost acolo acum trei săptămâni cu diversi colegi, înainte să veniți și dumneavoastră ne putem aștepta la un text la vară, pentru că riscăm să ajungem la sfârșitul mandatului. Știți că Singaporul așteaptă din 2014. E o frustrare în legătură cu timpul pierdut și cred că ar fi un câștig pentru toate statele europene. Ei nu exportă nimic către noi. Nu produc nici produse agroalimentare, nici automobile. Deci cum ne putem aștepta sau când ne putem aștepta la vești bune? Și Ima. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu recunoștinței tuturor colegilor pentru că ați venit după activitatea, după vizita de la Washington și pentru eh, efortul intens pe care l-ați depus de la începutul mandatului până acum eh, ați eh, făcut un drum lung, mai rămâne încă mult de făcut, dar cred că s-au făcut și pași, pași importanți. Am să scot în evidență aici aspectul comerțului și dezvoltării. Cred că cele două regulamente aprobate sunt foarte importante. Uh, acelul, um, acel um, regulament referitor la instrumentele de tortură și pedepsa cu moartea, cât și mineralele uh, însângerate, am spune, cred că ar putea să fie util uh, să integrăm în negocierile comerciale angajamentul de a adopta acest regulament uh, referitor la uh, mineralele însângerate și uh, comerțul pentru a împiedica folosirea a pedepsei capitale și încurajarea acesteia. Cred că am, am putea cere, am putea pretinde un angajament în acest sens din partea partenerilor noștri. În continuare, în ceea ce privește Japonia, doream să vă întreb dacă putem uh, include aici un, uh, un acord de investiții. Cred că acum, mai mult ca oricând, ar fi util și necesar să încheiem un acord cu Japonia în ceea ce privește investițiile și cum stau lucrurile în acest sens. Acum, în ceea ce privește intențiile administrației americane, cred că era clar că, Uniunea, că Statele Unite nu priviseră Uniunea Europeană drept ceea ce este, un partener, un aliat. Și să spunem lucrurilor pe nimeni că nu um, acționează în interes național, ci din interese electorale care îi convin la nivel național, dar care nu respectă regulile jocului. Fiind spuse toate acestea și sperând că în cele din urmă anunțul va fi unul favorabil pentru noi, vă întreb să răspunzi la obiective electorale poate avea repercursiuni. Ne putem aștepta la alte amenințări din partea lui Trump cu tarife vamale în alte privințe? Domnul Sico acum. Uh, grazie, președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei comisar pentru efortul important depus, mai ales scoțând în evidență faptul că Europa Unită realizează posibilitatea de a face față unei asemenea confruntări. Vreau să scot încă o dată în evidență, deși mulți colegi au făcut deja acest lucru, faptul că știm că referitor la decizia lui Trump din această noapte, vom, suf- vom suferi efecte directe și indirecte. Consecințele directe vizează ipoteza că taxele vamale vor fi aplicate Uniunii Europene. Oricum, rămâne problema majoră a consecințelor indirecte în ceea ce privește redirecționarea comercială din sectorul industriei siderurgice. Vă dau un exemplu concret. Turcia astăzi mișcă pe piața americană peste 800.000 de tone de oțel. Aceste 800.000 de tone de oțel, în momentul în care piața americană se va închide, se vor redirecționa spre piața europeană. Așa cum eu înțeleg că trebuie să așteptăm, să fim precauți și să vedem ce mișcări vor face ceilalți, însă există deja uh, mișcări previzibile pe care le putem lua de gata. Și cred că ar trebui să venim cu un răspuns deja de astăzi, dincolo de procedura de 90 de zile și dincolo de evaluarea corectă, precaută, atentă, uh, referitor la atitudinea celorlalți pentru a nu mai îi spune nimic de China care exportă deja de două ori mai mult decât produce Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect. Înțeleg că celelalte dosare sunt tot atât de importante, dar industria noastră care va suferi consecințele indirecte ar putea să se vadă în fața unei crize cu pierderi de mii de locuri de muncă și cu închideri de întreprinderi. Iată de ce cred că trebuie să luăm măsuri eficace. Mulțumesc, domnul Prus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. O întrebare care o să vă surprindă, poate nu se referă la fond, <clears throat> pentru că vă admiram în legătură cu implicarea pe toate fronturile, dar am în permanență această îngrijorare în legătură cu forma. Cum faceți sau cum veți face pe termen mediu și îndelungat sau chiar și scurt? Vreau să aud părerea dumneavoastră. Bineînțeles că e important să concretizați cu serviciile majoritatea acordurilor de liber schimb, să creați acest mediu politic necesar pentru întreprinderi, dar cum să faceți să multiplicați acordurile comerciale pe viitor, să gestionați acordurile comerciale deja semnate, pentru că un acord e important să fie semnat, dar e și mai important să fie respectat. Și când vedem munca din viitor. Și apropo de ce spunea domnul Cicu despre noua metodologie nomadă, s-a pus în problema resurselor umane pentru a avea această metodologie eficace cum facem ca mâine sau la sfârșitul anului să avem această metodă de screening, de examinare pe plan european, unde e nevoie de implicarea serviciilor dumneavoastră? Credeți că astăzi aveți suficiente resurse umane pentru a fi eficace pe toate fronturile? Cred că e important. Poate trece dincolo de prerogativele Parlamentului, deși în spatele unei voințe politice adesea e nevoie și de voința bugetară pentru noi o preocupare, pentru că, uitându-mă la volumul de muncă, dacă vrem să acționăm cu eficacitate, trebuie, de fapt, ca serviciile dumneavoastră să aibă un număr suficient de angajați și, uneori, avem dreptul să ne punem anumite întrebări. Așadar, vă mulțumesc, dragi colegi. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Încep cu domnul Kelly. Da, e important să încheiem aceste acorduri comerciale acum, când alți parteneri își închid ușile. Unii a spus că e important ca Europa să se deschidă, să facem afaceri, să creăm un cerc de prieteni cu care să avem acorduri uh, reciproc avantajoase cu capitole de dezvoltare durabile, în beneficiul cetățenilor și mai ales pentru IMM-uri Asta nu înseamnă că nu am ști care sunt unele dintre probleme sau riscuri, da? e o parte importantă a identității europene faptul că suntem deschiși și e și o sursă a prosperității. Vedem că țările se adresează Uniunii Europene pentru a avea acorduri de liber schimb și a lucra cu noi în forumuri multilaterale. În legătură cu Japonia și Singapore, a spus multe întrebări. Comisia va lua o decizie pe 17 aprilie. Singapore, deci pe 17 aprilie, iar Japonia, dacă se termină traducerile, cred că da, sunt discuții în legătură cu un summit cu Japonia. Din câte știu, încă nu s-a confirmat vreodată, dar și Consiliul are nevoie de ceva timp după ce le trimitem documentele. Deci el la latitudinea lor să vadă de cât timp au nevoie înainte de a semna dar vi le trimitem și dumneavoastră ca să începeți munca pregătitoare, chiar dacă nu oficială? înainte de presesizare, cum se spune, și apoi să puteți uh, vota la toamnă ca să intre în vigoare până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Iar cu Singapore e aceeași procedură. Nu cred că e preconizat un summit, dar va fi semnarea și apoi va fi trimis și va trebui să intre în vigoare cam în același timp. Cu Vietnamul puțin mai târziu, pentru că traducerea nu s-a făcut, dar în interiorul mandatului. Acesta e planul. În legătură cu India, domnule Karim, n-am vrut să ascund ceva. am concentrat pe evenimentele majore. După cum ați spus, a fost un summit unde am căzut de acord să explorăm posibilitățile. Știți că ne-am blocat data trecută și nu vrem să începem o procedură până când nu am definit unde am ajuns cu nivelul de ambiție. Șefii negociatori s-au întâlnit în noiembrie, au fost ședințe tehnice, videoconferințe, e un nou, o nouă ședință a negociatorilor și preconizată pentru aprilie, să vedem unde s-a ajuns și scopul este să lucreze cât mai mult și apoi să raporteze liderilor la summitul următor. Încă nu știu precis când va avea loc, dar în cursul anului. <clears throat> nu eu decid. E o atitudine constructivă din partea partenerului indien, dar încă n-am ajuns la același nivel de ambiție, deci trebuie să mai vedem dacă putem face asta pentru a nu repeta același proces. Dar se fac progrese și putem avea contacte după ce, după întâlnirea din aprilie și un negociator și o să vă țin la curent în legătură cu Bangladesh, chestiunea refugiaților, să dăm mult sprijin, nu am cifrele în cap, dar putem să vi le furnizăm. În legătură cu problema comercială, avem îngrijorări privind situația drepturilor omului în Bangladesh, monitorizăm împreună cu SEAE și DGM. E vorba și de drepturile muncii, drepturile omului. La comerț ne concentrăm pe compact, am făcut progrese mari, dar mai sunt multe lucruri în suspensie. Aceasta e principala prioritate cu Bangladeshul deocamdată. În legătură cu Mercosur, nu e o mare cooperare în legiferare ca la nivelul cu Japonia sau Canada. În legătură cu despădurirea, da, suntem la curent. Brazilia a inclus angajamente privind despădurile în angajamentele de la Paris. Vom coopera în acest sens. E în derulare o evaluare de impact. Va fi un raport preliminar până la vară și până la sfârșitul anului raport complet. Avem și consultări cu societatea civilă și o să vă comunicăm și dumneavoastră. În legătură cu importurile de alimente din Japonia, am verificat 12 prefecturi care se supun unor controle severe. Fiecare transport are nevoie de o declarație valabilă și a fost declarat sigur în ce privește radiația. Și acordul nostru nu schimbă nimic în acest sens. Domnul Silva Ferrara, nu? Nu avem un acord secret cu administrația Trump. Am adus argumente și cred că am reușit să-i convingem că UE nu e o amenințare pentru securitatea națională a SUA în ce privește oțelul și aluminiul. Le-am prezentat multe date și fapte. Credem că discuțiile au fost încurajate de succes și sperăm că asta o să ducă la excluderea noastră de la măsuri. Cred în continuare că aceste măsuri nu sunt uh, conforme cu OMC și vom continua discuțiile. Ce am spus este că vom înființa un grup de lucru, conținutul și agenda rămână, rămân să fie stabilite pentru a discuta subiecte de interes comun, iritanți comercial, dar și chestiuni mai generale, cum ar fi screening al investițiilor, cooperare privind supracapacitatea China, diverse alte forumuri și așa mai departe putem ridica și astfel de subiecte. Rămâne de stabilit, dar nu e ceva, o amenințare, un grup de lucru, rămâne de văzut care sunt uh, condițiile, dar nu e niciun acord secret cu americanii. În legătură cu Japonia, cred că v-am spus, capitolul uh, privind uh, soluționarea litigiilor stat investitor, există posibilitatea de introduce și măsuri consolidate acolo și cele 15 acțiuni se vor aplica tuturor acordurilor existente și viitoare. Încă mai lucrăm și depunem eforturi și facem presiuni uh, în legătură cu Japonia să ratifice diverse dispoziții OEM. Domnul Schuster, cu Corea de Sud am avut multe discuții. Știți că e un nou guvern, un nou președinte. M-am întâlnit cu noul ministru al comerțului de câteva ori, de fapt, și am discutat și la telefon, am ridicat acest subiect, sunt la curent cu îngrijorarea noastră, nu s-au făcut progrese și am spus că vom cere consultări formale pe acest subiect. Așteptăm încă să vedem dacă vor reveni cu niște acțiuni preconizate, dacă nu va trebui să facem asta, pentru că e ceva într-adevăr îngrijorător. Am auzit o confirmare din partea președintelui că vrea să se ocupe de aceste probleme și vrea să semneze convențiile OIM. Rămâne de văzut. În legătură cu Norvegia, domnul Benson, da? Știu de tarifele la flori, le-am ridicat uh, în discuția cu ministrul norvegian cu ceva timp. În urmă, între timp s-a schimbat guvernul Poate că ar trebui să ridicăm subiectul și o să verific cu colegii de la comisie ce se face. N-am niciun motiv să mă îndoiesc de ce a spus dumneavoastră, dar dacă e așa că nu ne-am coordonat suficient, mi-am notat, nu sunt expert în acest domeniu, dar o să verific cu colegii să văd ce am făcut și ce ne propunem să mai facem. La Singapore am răspuns. doamna Tepper, în legătură cu tarifele. Avem acorduri comerciale cu țările și încercăm să eliminăm majoritatea tarifelor. Dacă nu avem acorduri comerciale, tarifele pe care le avem sunt în baza clauzei națiunii cele mai favorizate. Sunt egale pentru toți cei cu care nu avem acord. Deci avem tarife la automobile, da, 10% față de SUA și restul lumii, cu excepția celor cu care am negociat acordul de liber schimb. Cei din SUA au tarife față de noi. Unele sunt mult mai mari <clears throat> la uh, îmbrăcăminte, încălțăminte, camioane, camionete. Există unele mai mari, unele mai mici, există vârfuri. Dacă se elimină tarifele la automobile, înseamnă că le eliminăm pentru tot mapamondul. Și o decizie extrem de importantă pe care nu pot să o iau eu deocamdată și nici concetățenii dumneavoastră n-ar fi foarte entuziasmați să facă așa ceva. Dar poate dumneavoastră aveți alte informații de care eu n-am auzit, dar așa funcționează lucrurile. Deci nu putem fi strânși cu ușa să le eliminăm, pur și simplu. Se văd excepții, automobile, alte elemente de la administrația Trump? Nu știu, acum am discutat uh, oțelul și aluminiul. Acestea sunt subiecte de mare îngrijorare pentru SUA. Unele îngrijorări le avem și noi, trebuie să le discutăm cu ei. Dacă vor fi noi propuneri, nu știe nimeni. În legătură cu minereurile din conflict și tortura, nu cred că le putem include în acorduri comerciale, pentru că ambele au nevoie de multă monitorizare, planificare și resurse pentru a face. Deci trebuie să te asiguri că țările au capacitățile de monitorizare și apoi de follow-up. Desigur că prin alianța aceasta care să combată tortura și pedepsa cu moartea, ne deschidem tuturor țărilor, a fost și la ONU și va fi apoi în septembrie o altă întâlnire, e o bună cale pentru a coopera, pentru a edifica Uh, capacitate și a celor de la VAMA să verifice. În legătură cu mineralul din conflicte, putem spune tuturor țărilor aceste lucruri, dar nu cred că vor fi incluse în acorduri comerciale, pentru că e nevoie de multă resursă. Japonia și investițiile, da, aceste negocieri continuă în paralel. Va mai fi nevoie de ceva timp, iată de ce le-am separat, dar nu s-au blocat Curtea privind investițiile este subiectul cel mai dificil. Facem progrese. Domnule Cicu, da, suntem hmm, la curent cu o mare parte a oțelului care trebuia să meargă în SUA a intrat în UE sau în alte țări. E deja această distorsiune a pieții. Suntem în contacte strânse cu industria siderurgică și cu industria aluminiului. M-am întâlnit cu ei de multe ori și eu mi-au relatat că văd acest lucru, am început unele anchete și s-ar putea să fie motive să <clears throat> declanșăm măsurile acelea de dar indiferent dacă suntem exclus sau nu. Deci suntem gata să facem acest lucru. Am lansat anchete în legătură cu diverse produse. Domnule Prust, aveți uh, cu totul dreptate. Bineînțeles, nu e vorba doar de a negocia acordul și asta e dificil, dar cu sprijinul dumneavoastră avem un mai mare angajament și în legătură cu punerea în aplicare a acordurilor care există deja. Dacă societățile comerciale, da, mai ales dacă IMM-urile nu știu ce și cum să utilizeze, nu servește la nimic. Lucrăm cu statele membre, încercăm să creăm forumuri, pagine internet ca să informăm în legătură cu posibilitățile existente și dăm o mai mare importanță punerii în aplicare. Am publicat un raport acum câteva luni și vom continua să facem în fiecare an. Dar, bineînțeles, e ceva extrem de dificil, sunt multe acorduri de negociat, e și OMC-ul, și cu prietenii britanici în curând și colegii de la Digi3 lucrează zi și noapte, sunt super competenți, super eficace, dar desigur trebuie întotdeauna să mai poate să utilizăm resurse suplimentare în astfel de negocieri la buget. Dacă s-ar putea găsi ceva suplimentar, ne-am bucurat foarte mult. Mulțumesc, domnul comisar. Desigur că suntem de partea dumneavoastră, vă sprijinim în ce privește resursele de la DigiTrade, întotdeauna când cereți mai mult, dar după cum știți, nu e o sarcină ușoară. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru răspunsurile la întrebări și păstrăm legătura și mult, mult succes la negocierile cu SUA. Mulțumesc! Dragi colegi, dacă cineva dorește să părăsească sala, nu pot să-mi închipui de ce, dar dacă așa ar fi situația, vă rog uh, să uh, plecați. Trecem la punctul 20, activitățile de monitorizare. Am realizat pe 6 martie o vizită în Statele Unite pentru a discuta despre aspectele privind industria siderurgică. Pe 7 martie am organizat un grup pentru Japonia. Pedro, te rog. Mulțumesc! Da, am organizat un grup de monitorizare cu Maro, ultimul grup de monitorizare, pentru că după aceea a fost uh, desemnat pentru o altă funcție. Am discutat mai ales despre calendar. Aș dori acum să vă dau mai multe informații în acest sens. Am tocmai am auzit că Comisia va adopta propunerea sa în aprilie pe data de 17. Consiliul se așteaptă că va semna înainte de vară acordul după care putem începe de îndată dezbaterea. Nu există niciun motiv pentru întârzieri, trebuie să avem o discuție politică adecvată. Vom organiza grupuri de monitorizare în aprilie și mai cu actori implicați privind acest acord. Sperăm uh, să organizăm la INTA primul schimb de opinie în iunie și să organizăm audiere publică au, um, coordonatorii deja au decis să organizeze o, o audiere în iulie. Eu uh, intenționez să prezint un proiect de recomandare și o rezoluție aferentă de îndată după ce acordul ajunge la Parlament, așadar în iulie probabil. Vom organiza o dezbatere la INTA la prima noastră întâlnire după vacanța de vară, după care în septembrie Vom auzi amendamentele și amendamentele din partea comisiilor relevante. Vom organiza firește și o vizită a INTA în Japonia în luna septembrie, după care votul este prevăzut la INTA în luna octombrie sau la începutul lunii noiembrie și votul final în plen pe sfârșitul anului în decembrie. Acesta e planul. Mulțumesc! Excelent și mult succes! Haideți să încercăm să încheiem dosarul în acest an. Ucraina, pe 20 martie, s-a discutat mai concret despre punerea în aplicare a acordului de liber schimb și de, aprofundare, de cooperare aprofundată și um, firește Din câte țineți minte, în a patra tranșă a asistenței macrofinanciare pentru Ucraina nu a fost acordată pentru că nu s-au îndeplinit anumite uh, criterii. Indonezia, David Martin, 21 martie. Da, mulțumesc. Uh, ne-am întâlnit ieri uh, și Comisia ne-a informat referitor la întâlnirile care au avut loc pe 19 până la 20 februarie în Indonezia. Comisia ne-a spus că um, atmosfera a fost una propice, exista o dorință generală de a progresa. Cu toate acestea, astăzi acest progres e lent. S-a făcut o ofertă, nu s-a făcut, îmi cer scuze, o ofertă uh, de schimb privind tarifele, dar se speră că se va face luna viitoare, urmat apoi de ofertă privind uh, tarifele. S-a făcut progres în ceea ce privește standardele fitosanitare, energie și baterii prime. În ceea ce privește conceptul nostru legat de investiții, Indonezia încă nu e gata să-l accepte și probabil discuțiile vor trebui finalizate la nivel foarte înalt, uh, la nivelul guvernului, pentru că negociatorii nu au făcut progres. Ceea ce privește comerț și dezvoltare durabilă, e un capitol delicat, pentru că, pe de-o parte, uh, indonezienii par deschiși să accepte pretințele noastre referitoare la standarde de mediu și de muncă și sunt gata să adopteze, să adopte, îmi cer scuze, o abordare referitoare la sancțiuni, legată de sancțiuni, doar dacă asta ar însemna un avantaj economic uh, superior pentru ei. Și acum, cum le explicăm noi exact uh, cum stau lucrurile, nu știu, nu știu ce fac negociatorii. S-a discutat de un text, dar nu s-a luat nicio decizie privind accesul uh, la piață, având în vedere importanța uleiului de palmier și având în vedere discuțiile din această dimineață, cred că ar fi util să avem o discuție ad hoc privind uleiul de palmier, mai ales uh, având în vedere acordul cu Indonezia. Încă o dată am fost ușor uimis de raportul comisiei. Uh, indonezienii nu prea l-au adus în discuție, spre deosebire de ce am putut citi, Indonezia nu a exercitat atâta presiune cât ne-am fi putut aștepta, sau cum ați fi putut crede. Raportorul uh, responsabil de revizuire a participat la ședință și a putut uh, uh, explica cum s-au lucrurile cu revizuirea directivei RED. Până când se finalizează însă trilogul, nu știm în ce direcție ne întrebăm. A fost o întâlnire constructivă, așadar progresul uh, însă e unul lent. Mulțumesc! Pe 21 martie, de asemenea, s-a organizat un grup de monitorizare privind Rusia. Cred că la ora actuală nu avem relații comerciale cu Rusia din mai multe motive. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 21. Un cadru european pentru verificarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană și dau de îndată cuvântul raportorului nostru, domnul Prus, pentru a-și prezenta proiectul de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la acest raport, știți că doream să creez înainte de toate un document de lucru, pentru că metodologia acestei proceduri de verificare mi se părea complexă și doream să fiu exhaustiv uh, când vine vorba de subiect. E un document mult mai complex decât uh, v-ați fi putut aștepta, în care am putut aborda aspecte transversale ale investițiilor. Doresc acum să le mulțumesc tuturor raportorilor fictivi pentru contribuția adusă la acest dosar au îmbogățit acest document și am încercat să fac tot posibilul pentru a integra opiniile lor. Am să trec la ce ne interesează astăzi, și anume proiectul de raport, mai ales uh, în ceea ce privește cele 73 de amendamente pe care le-am înaintat. Acest mecanism uh, european de verificare va presupune un schimb de informații major. Iată de ce, după mine, există trei uh, aspecte importante, un adevărat triptic. În primul rând, cum se strânge informația, analiza, în al doilea rând și în al treilea rând, cum este ea după aceea distribuită. Puteți vedea uh, că în amendamentele mele, propunerile mele au încercat să favorizeze aceste aspecte fără a submina lucruri importante, de pildă că Europa trebuie să rămână deschisă la investiții. Avem dreptul să facem evaluări tehnice. De altfel, în anumite propuneri, 9 state membre prezente au putut, devot, au putut dovedi prin experiența lor că atunci când un stat membru introducea o procedură de verificare, nu exista neapărat o repercursiune asupra investițiilor străine. Da, e clar, Europa trebuie să rămână deschisă la investițiile străine, nu suntem împotriva lor, însă când vine vorba de acele investiții care nu corespund sau nu răspund unei logici economice, ci urmează mai degrabă o logică politică, trebuie să ne apărăm. Vreau să vă spun că în acest uh, proiect uh, și prin amendamentele înaintate nu urmăresc uh, niciun scop protecționist. Protecționismul înseamnă să te protejezi din motive greșite. Noi ne protejăm din motive justificate legate de ordinea și sănătatea publică când uh, statele membre iau decizii referitoare la investițiile legate de teritoriile lor, puteți constata că în nici uh, un moment nu am pus sub semnul întrebării principiul subsidiarității. Statele membre rămân uh, singura entitate care va putea lua decizia finală. Nu forțăm pe nimeni să creeze un mecanism de filtrare și asta e un lucru important. Vom încerca să găsim soluții pentru că în nivel, în procesul de colectare a informațiilor să existe un anumit grad de omogeneitate în ceea ce privește calitatea informațiilor, dar nu există intenția să forțăm statele membre. Vă reamintesc că astăzi în Uniunea Europeană 13 state membre au deja acest dispozitiv. Nu vom forța, după cum vă spuneam, pe nimeni să adopte acest mecanism de filtrare. Vom, am făcut de asemenea astfel încât să ajungem la un echilibru între Comisie și Consiliu și mai ales să nu punem gaz pe foc, cu alte cuvinte, important să avem un mecanism pragmatic, eficace și clar. Iată de ce am să vă prezint uh, ușor, în mod excepțional, acele puncte care conturează propunerea pe care am făcut-o. Articolul 8. Articolul 8 se referă la procesul investițiilor clasice, ceea ce nu se referă la proiecte sau programe ale UE. Iată, schema pe care o vedeți pe ecran este un caz în care un stat membru care are un mecanism de filtrare anunță la UE și la statele membre cum se face filtrarea Uh, statele membre au 25 la dispoziție să își dea avizul, UE are 25 de zile plus încă 10 zile în cazul unui asemenea aviz și am redus termenul cu 10 zile ca să fim mai eficienți. Știm cu toții că în lumea economică în care trăim, puterea de reacție este esențială și cred că prin această schemă vedem că instrumentele acestea, procesul acesta este simplu și clar. Putem să trecem la schema următoare, care pre, presupune un uh, plafon. Statele care n-au un mecanism de filtrare s-ar putea să nu fie uh, Uh, competente, pentru că s-ar putea ca mecanismul de filtrare să nu fie competent într-un anumit domeniu de investiții străine, statul respectiv poate, voluntar de data asta, să solicite comisiei sau oricui alt stat membru un aviz. Poate să ajute astfel un, un stat care dorește informații, nu modifică cu nimic procesul inițial iar în ceea ce privește termenele, aici situația este neschimbată, este la fel ca în schema precedentă. Putem acum să trecem la schema privind articolul 9, care se referă la procesul în care investiția se referă la proiecte sau programe UE. funcționează la fel ca pentru investițiile în general. Statele pot să emită avize. De ce? Pentru că sunt contributori la fondurile respective care sunt folosite în programele și proiectele europene. Însă mai propus ceva, și anume ca Parlamentul European să poată să ceară direct comisiei să își uh, emită un aviz. Și veți vedea în raport că am cerut o implicare mult mai mare a Parlamentului European în toate etapele. Putem deci să trecem la schema de la pagina 7, statele care n-au mecanisme de filtrare sau cu mecanisme necompetente pot să ceară din nou un aviz voluntar, statele pot să emită un aviz, lucru care e important. În fiecare etapă toată lumea are dreptul sau are posibilitatea să emită un aviz, iar esența acestei propuneri, după cum vedeți, cu cât există mai multe excepții, cu cât există mai multă specificitate în amendamente, cu atât uh, schema devine mai complexă. Și cred că pentru întreprinderile noastre, cum spuneam în introducere, E nevoie de un mecanism clar, eficient. Deci nu trebuie să recreăm de la zero ceva care să meargă împotriva obiectivelor avute în vedere. Adică e vorba de un instrument pragmatic, eficient, un instrument așa cum vedem în anumite rapoarte, așa cum am văzut și la alte comisii, la Comisia Transporturi, de exemplu, uh, avem tendința să creăm o chestiune foarte complicată care nu poate fi utilizată. Nu asta așteaptă concetățenii noștri de la noi și nu asta așteaptă întreprinderile de la noi. Însă mai vreau să spun ceva. După părerea mea, lucrul cel mai important pentru aceste modificări, pe lângă cele propuse de comisie, eu am propus un al treilea scenariu Vorbim aici de două scenarii privind avizele și exist, vedeți aici o schemă, cea de-a treia propunere pe care am făcut-o eu. De fapt, dacă comisia și o treime din statele membre consideră că investițiul este contrar intereselor Uniunii sau reprezintă o amenințare la adresa siguranței și ordinii publice, statul membru în care se prevede acest, această investiție sau s-a realizat, trebuie statul respectiv în cooperare să găsească o soluție alternativă la autorizarea simplă a investiției respective. Ce înseamnă asta? Scenariul acesta e rar, dar umple însă un loc gol. Situația în care un investitor ar adresa o întrebare mai multor stări membre, ar reprezenta o problemă pentru siguranța și ordinea publică a mai multor țări membre. Se întâmplă, se întâmplă, stimați colegi, în diverse cazuri. E o situație care presupune o reacție, constatăm existența situației, dar nu putem să facem nimic. Propunerea aceasta, încă o dată, nu pune sub semnul întrebării principiul subsidiarității, pentru că statul membru unde are loc investiția este cel care decide în cooperare, adică în dialog. Și vă aduceți aminte cum am prezentat nu Uh, cele trei elemente pe care le-am prezentat la începutul de discursiei prezentării mele. Iar dialogul este un element fundamental. Statul uh, hotărăște cum poate da asigurări statelor membre și comisiei, măsuri suplimentare, de exemplu, sau să dea o urmare investiției respective, sau să dea o dispoziție legată de investiția respectivă. Să vă dau un exemplu. Uh, să ne gândim o, că se face o investiție străină directă în mai multe medii de comunicare. Statul nu are mecanism de filtrare. Statul, cel puțin, poate să dea o lege privind știrile false sau să verifice re să reevalueze autorizația respectivă la un an după emiterea ei. Toată lumea poate să dialogueze și ei să facă un schimb de idei ca să găsească o soluție comună. În cazul unui grup de coordonare privind supravegherea investițiilor, am inclus acest lucru în regulament, astfel încât întreprinderile, sindicatele sau orice alt participant să poate fi audiat de experții statului respectiv sau ai comisiei. Iar în ce privește celelalte propuneri, cred că subiectul investițiilor este foarte complex. Și cu toate exemplele pe care le auzim, trebuie să știm că nu, nimic nu este ori alb, ori negru. Ca să înțelegem bine, există o pălărie generală și anume ordinea și siguranța publică. Dar există și o mare zonă cenușie care permite statului să justifice consecințele unei investiții. E vorba de sectoarele strategice. Asta nu înseamnă că o investiție într-un asemenea sector este realmente periculoasă pentru ordinea și siguranța publică, dar e un fapt dat. La fel și pentru alte elemente care pot să susțină decizia, și anume dacă există un proiect strategic în spatele investiției sau dacă există o lipsă de reciprocitate. Vorbeam cu doamna comisar despre lipsa de deschidere sau lipsa de reciprocitate. Adică nu sunt criterii care introduc discriminări, ci în timpul unui dialog sau unui schimburi între state sunt date care pot fi avute în vedere. Și cred că este important să facem acest lucru la acest nivel, de să ne înțelegem bine. E vorba pentru comisie să vină cu elemente complementare cu rol informativ. Nu sunt criterii pentru a interzice o uh, investiție. Există criterii de genul acesta, însă am avea probleme de natură juridică, mai ales dacă nu ținem cont de regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Asta uh, ne permite să ne facem o imagine mai bună a contextului general, global, al investiției. Și, în cele din urmă, ajută statele să ia o hotărâre în cunoștință de cauză privind o investiție străină. Și pentru a evita riscul uh, deturnării investiției și să se asigure siguranța acestui instrument juridic, trebuie să ne concentrăm și să concentrăm uh, mecanismul de filtrare. E foarte important pentru dacă ne gândim la uh, strângerea de informații. Să se identifice care este investitorul ultim, pentru că s-ar putea de multe ori în spatele unui investitor să se ascundă un alt uh, investitor. Dacă vorbim de un holding, s-ar putea să nu știm exact cine este investitorul ultim. Trebuie să știm exact ce se ascunde în spatele unei investiții în materie de transparență și securitate. Adică trebuie să acordăm atenție strângerii de informații. În ce privește sectoarele strategice, și o să vedeți în raport, sunt lărgite toate, astfel încât să putem potențial include toate sectoarele dacă există riscul la adresa siguranței publice și a uh, ordinii publice. M-am dus la Washington să văd ce fac americanii în ce privește noțiunea uh, de siguranță publică. Conceptul ăsta include orice în America, însă este important să listăm foarte clar domeniile care uh, pot să aibă impact asupra ordinii și siguranței publice. De exemplu, aeronautica, marile date, inteligența artificială, pământurile agricole, care pun o serie întreagă de probleme. Nu mijloacele de comunicare în masă, bateriile electrice uh, domenii, eu știu, industria care are un impact asupra industriei auto și voi încheia prin prezentarea raport, rapoartelor anuale. Simplitatea poate să fie o garanție a eficienței. Comisia primește rapoarte anuale, așa cum scrie în uh, uh, regulament, însă trebuie să se facă un bilanț public, public un bilanț public acordându-se atenție însă confidențialității. În încheierea acestei prime intervenții uh, sunt uh, propuneri uh, pe care le fac, care au ca unic scop, cum spunea uh, un alt Proust, omonimul meu, marele scritor francez, în căutarea timpului pierdut, suntem, cum știți, colegi, singura putere comercială din lume care nu dispune și care nu are un asemenea mecanism de filtrare și dacă e un continent care rămâne deschis pentru investiții și să aibă un asemenea mecanism pragmatic, este Europa. Știu că o să lucrăm împreună, o să colaborăm și insist asupra acestui cuvânt, împreună cu Consiliul, cu Comisia și cu Parlamentul. Trebuie să găsim o soluție care să fie echilibrată, pragmatică și, bineînțeles, eficientă. Avem un calendar foarte strâns pentru că obiectivul, evident, ținând cont de calendarul electoral, este să ajungem la o soluție până la sfârșitul anului 2018, dar cred că dacă ne așezăm cu toți în jurul mesei și avem acest obiectiv în minte, obiectiv care nu merge împotriva investițiilor străine, ci merge împotriva investițiilor ciudate, vom găsi o soluție pragmatică, eficientă, împreună. O soluție care să răspundă la nevoile statelor dar și la nevoile întreprinderilor noastre. Dincolo de această metodă de filtrare, sunt tot felul de filiere care sunt amenințate și când sunt amenințate anumite filiere, amenințăm locurile de muncă și noi cu toții știm că ocuparea forței de muncă este o prioritate. Vă mulțumesc foarte mult și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc, domnule Prust. Sunt, mai avem 15 minute. 15 minute raportorii din umbră și comisia și uh, concluziile. Deci un minut și jumătate cel mult. IMA pentru socialdemocrație. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor, a făcut o treabă excepțională, o prezentare excelentă pe care îl rog să ne-o trimită și nouă. Aș dori să mă refer la două chestiuni foarte importante, așa nume, identificarea investitorului ultim, cum, prin ce mijloace, cine face acest lucru și în al doilea rând posibilitatea de a avea, eu știu, care este impactul faptului că nu avem un regulament adecvat. Trebuie să explicăm foarte bine care este motivul acestui regulament pe care îl apără firește. Cred că uh, cel mai bine ar fi uh, să facem un pas dincolo de propunerea comisiei și cred că ne vom lovi de rezistența a multor state membre și ar trebui să avem un studiu de impact foarte bun, o evaluare de impact. Poate Parlamentul poate să ceară acest lucru, să se facă o evaluare de impact, pentru că cred că uh, o să avem nevoie de el. Și mai am o întrebare. negocierile acordurilor de investiții cu țări terțe pot fi legate de un angajament în acest domeniu? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Starbati! Îi mulțumesc raportorului pentru prezentarea dumnealui și vă mulțumi și dumneavoastră în plus dacă am putea primi pe această prezentare, pentru că am fost plină de informații utile. Am să fiu subcint. mecanismele de control uh, sunt diferite în fiecare stat membru, lucruri care generează situații diferite. Unele nu fac nimic, altele acționează în mod restrictiv. Avem o experiență istorică în acest sens, însă ne-am asigurat că principiul subsidiarității trebuie respectat pentru că fiecare stat știe cel mai bine ce îi uh, e în de folos și în avantaj. Studiu, un studiu de impact ar fi bine să-l primim. Investițiile în străinătate întotdeauna sunt uh, utile dacă vorbim de respectarea anumitor standarde, pentru că în așa fel se încurajează cooperarea internațională, firește, investițiile trebuie să se încadreze în cadrul OMC și nu trebuie să fie anumite investiții cu un caracter specific care să contravină pieței, după cum ați spus. Este important ca puterea de decizie să rămână la nivelul statelor membre, pentru că ele sunt cele care decid ce e bine și ce trebuie să se întâmple pe piața lor. Riscul unei politizări există întotdeauna și controlul uh, investițiilor trebuie evitat pentru că e vorba aici de o diviziune a activității internaționale de mare interes pentru Uniunea Europeană. Aș mai aborda aspectul reciprocității. Anumite țări exploatează rușinos în uh, anumite uh, aspecte și noi uh, am putea întreba de ce nu faceți și voi ce cereți de la noi. Mă întreb dacă în mecanismul de reciprocitate nu putem scoate în evidență anumite din aceste aspecte. În continuare, când Mă interesează ce ați decis la OMC și ce ne împiedică să punem în valoare pe reciprocitate. Mulțumesc, doamna Șoidrova. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Am de făcut câteva comentarii. Sunt cinci punctele pe care vreau să le subliniez. În primul Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă la investiții străine, ca și astăzi Investițiile reprezintă o forță motrice importantă a creșterii uh, Uniunii Europeană și a creierii de locuri de muncă. În al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți când definim această legislație. Uh, regulamentul cadru se bazează pe siguranța publică și pe ordine publică și nu trebuie să fie o modalitate de a închide piețele de dragul uh, reciprocității sau intereselor economice. Trei așa cum se este prezentate, propunerea este o sarcină administrativă în plun pentru administrațiile statelor membre, dar statele membre pot să interfereze în procesul de luare a deciziilor din alte state membre. Statele membre trebuie să își filtreze la discreția lor fiecare situație individuală din statul membru respectiv și în același timp nu cred că ar trebui să le dăm comisiei mai multe obligații dincolo de cele pe care le are în propunerea inițială. Punctul 4 salut un element important și anume schimbul de informații, o mai bună coordonare la nivelul statelor membre și stabilirea unor grupuri de coordonare. Raportul acesta trebuie să se concentreze mai degrabă pe acest aspect. Sigur că e nevoie de coordonare, dar în același timp luarea deciziilor trebuie să rămână în mâna autorității statelor membre și ultimul punct, sectoarele, îmi dau seama că raportorul a lărgit extensiv lista de sectoare, nu știu dacă e nevoie, și cred că o parte din aceste sectoare nu ar trebui menționate. Însă e unul pe care vreau să-l menționez și anume presa, uh, Evoluțiile recente arată că rolul presei este strategic pentru societățile noastre și pentru procesul democratic din statele membre, deci ar trebui să fie inclus. Doamna Tiziana Beghin are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea excelentă. Cu siguranță, evaluarea investițiilor internaționale directe în Europa e necesară pentru a preîntâmpina concentrări excesive de putere și cunoștință în mâinile unor întreprinderi străine care nu întotdeauna activează în mod transparent. Iată de ce suntem favorabili la propunerea raportorului. Ne bucură că s-a extins uh, aspectul referitor la, sănă, la sectoarele de interes public, precum sănătatea și resursele hidrice publice. Nu suntem de acord cu uh, capitolul referitor la apărare. Ar fi util să avem, măcar la nivel european, un mecanism de verificare a investițiilor și cred că ar putea să, fim, uh, să fie interesant să le cerem acelor țări care nu au făcut deja acest lucru să adopte sistemul internațional de verificare a investițiilor străine. Suntem de acord că unul din criteriile de care trebuie să se țină cont trebuie să fie și cel al reciprocității. O propunere ar fi să includem o implicare a Uniunii Europene pentru a vedea cine deține, de fapt, o întreprindere care achiziționează Uh, în Uniunea Europeană, să vadă dacă e vorba de un operator economic sau de un guvern străin care urmărește scopuri politice. Uniunea Europeană, de asemenea, trebuie să facă un efort pentru a evalua investițiile nu doar la proprie inițiative, ci și la inițiativa cetățenilor și a societății civile. După cum spuneam, uh, suntem dispuși să colaborăm și vă vom trimite sfaturile noastre în timp util. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buchner! Äh, nu sunt eu raportor din umbră. Sunt raportor din umbră al unei comisii care emite un aviz. Multe din uh, aspectele importante au fost deja punctate. Un lucru mai doresc să adaug, și anume ce încercăm să facem noi la sede. E vorba de drepturile omului și tehnologiile cheie Eh, reamintesc un eh, caz de la Augsburg eh, al unei întreprinderi, Cuca, o întreprindere chineză, a cumpărat o întreprindere din um, Augsburg, care era fruntașă în tehnologia derivată. Ce se va întâmpla? Uh, aceste informații vor ajunge în China, după care tehnologia fundamentală, în cele din urmă, uh, Europa va trebui să importe din China și ar trebui să evităm aceste situații pe viitor. Mi se pare foarte important să încurajăm schimbul de informații între statele membre sub orice formă, pentru că avem nevoie de întreprinderi care să fie deținute parțial de firma mamă, unde sunt posibile investițiile și în acest fel se asigură um, transfer de informații, lucruri pe care nu le-am dorit. Just a short comment. Uh, am de făcut un scurt comentariu. Este o chestiune delicată, complexă. Trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc raportorului pentru prezentare. Am dorit să o analizăm. De aceea mă întreb dacă uh, E rezonabil calendarul pentru amendamente, ținând cont de problema cu care ne confruntăm. Deci, chiar trebuie să avem uh, calendarul ăsta atât de strâns pentru un exercițiu atât de complex? Bun. Comisia, maxim 5 minute. Este maximum absolut comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți mai generos decât mă așteptam. O să încerc să vorbesc repede. Mă refer la cele spuse de raportor. Îi mulțumesc raportorului pentru activitatea atentă și exhaustivă pe care a desfășurat-o și pentru profesionalismul cu care a făcut analiza acestei propuneri nu vă uimește faptul că voi spune că dosarul acesta este prioritar pentru Comisie. Este un dosar, după părerea noastră, foarte important atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu și este important să se ajungă la, un, uh, la o concluzie înainte de sfârșitul acestei legislaturi. În același timp, e o sarcină foarte grea, și sperăm să putem colabora într-o manieră pragmatică și rapidă în același timp. lucrurile sunt la Consiliu, diferitele statele membre au viziuni diferite, o să acționăm și acum, însă e important ca Parlamentul și Consiliu să nu piardă din vedere un lucru, și anume scopul final pe care îl avem cu această propunere dorim, trebuie să ne dotăm cu instrumente care să ne permită să facem ceea ce nu putem face în acest moment, și anume să identificăm tranzacțiile de pe piețele europene și care sunt tendințele investițiilor trăine directe care reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice și a ordinii publice din Europa. Trebuie să cooperăm la nivelul Uniunii pentru că e singurul mod în care vom reuși să protejăm securitatea nu numai a statelor membre, dar și a Uniunii în întregime. Este și recunosc acest lucru, este o abordare nouă pentru Uniunea Europeană și de asemenea să nu uităm că este o discuție care are loc într-un mediu care se schimbă foarte rapid. Este nou, cum spuneam, și va fi o realizare extraordinară dacă putem să ne asigurăm că statele membre se angajează nu numai față de schimbul de informații, ci și la cooperare în acest domeniu. Cooperare între ele și cu Comisia. Până acum, în domeniul investițiilor, n-a existat așa ceva. Iar mediul ăsta care se schimbă foarte repede, este ceva ce trebuie să reținem, pentru că există alte țări în lume care examinează mecanismele de filtrare, se gândesc dacă există uh, nevoia de a le actualiza și care încep să se gândească la nevoia de a ajunge la cooperare internațională. Ne dăm și noi seama că e nevoia să existe cooperare între statele membre și lumea e din ce în ce mai conștientă de nevoia de a exista un grad de cooperare cu alte jurisdicții din lume. Este ceva la care trebuie să participe Europa. Pentru a face acest lucru însă trebuie să avem un regulament, un regulament în vigoare. S-au spus multe puncte, multe lucruri în diversele intervenții, nu le voi repeta, dar aș dori să insist asupra a două chestiuni elementare, dar importante, care trebuie să fie ghid pentru această propunere. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că mecanismul de analizare a investițiilor străine directe pe care l-am propus nu devine uh, un instrument de protecționism direct sau indirect nu prin închiderea ușilor pentru investițiile străine directe, deschidem uh, ușile pentru investitorii noștri. Trebuie să ne gândim cât de importante sunt uh, investițiile străine directe pentru economiile noastre și pentru inovație. Este abordarea care este adoptată și în mecanismele de filtrare care există deja în statele membre și în alte jurisdicții. Pornesc de la ideea siguranței și ordinii publice eh, pe bază de reciprocitate. Și de asemenea important să ne asigurăm că eh, în ce privește eh, investițiile străine directe, ultimul cuvânt la statele membre. Adică sunt state membre directe, cu probleme direct, cu probleme diferite, uh, Eh, mă opresc aici, mulțumesc raportorului pentru această uh, activitate excelență și vă mulțumesc. E perfect, mulțumesc și vă mulțumesc că ați respectat timpul pentru că avem o limită de timp. Raportorul, cred că uh, vi s-a cerut să acordăm un termen mai mare pentru amendamente. E posibil să stabilim ca amendamentele, ca termen pentru amendamente 4 aprilie, dar nu avem garanția că vor fi traduse toate amendamentele în toate limbile. Vor fi probabil limbile principale pentru discuție, care vor avea traducere și vom vota pe, pe 17 mai. Deci ar putea să fie un, un cadou colegilor să aibă mai mult timp. Ce părere are raportorul despre chestia asta? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Nu văd nicio problemă majoră, putem să prelungim termenul. E adevărat că e o perioadă cu sărbători și dacă vrem să respectăm data votului, atunci trebuie realmente să vedem cum putem răspunde cât mai bine preocupării dumneavoastră în ce privește termenul. E un subiect complex la care trebuie să ne gândim și să găsim un compromis bun ca să existe o perioadă de timp ținând cont și de sărbători, astfel încât să putem trece eh, la vot în mai. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc Comisiei colaborăm pe marginea acestui text și vreau să mulțumesc disponibilității și voinței pe care o are Comisia de a avea un dialog și de a găsi o soluție efectivă. În momentul în care ne vorbim despre reciprocitate, trebuie să citim raportul și eu știu, termenul reciprocitate nu poate să facă parte din criteriile de discriminare, pentru că am făcut o audiere tehnică cu Italia și au pus reciprocitatea în propria lor metodă de filtrare și și-au dat seama că nu e bine pentru că nu era tocmai corect, așa încât încă o dată, raportul acesta se bazează pe dialoguri și pe schimburi uh, de comunicări. Nimic nu împiedică Comisia sau statele membre să spună care sunt problemele de deschidere, problemele de reciprocitate în dialogul acesta. Și global vorbind, uh, putem să introducem acest termen, uh, ca să acordăm un ajutor unor state, însă nu poate să fie un criteriu ca atare pus pe hârtie, pentru că nu ar fi compatibil cu regulile. Pentru colega din Spania, studiul de impact este o chestiune care a fost adusă în discuție. Nu, răspundem acum, bun. O să răspundem uh, așa în discuția în privată. Vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, Uh, contribu- contribuțiile noastre și vom discuta în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule Prus. Deci termenul pentru amendamente este 4 aprilie la ora 6 după amiază. 4 aprilie 6 după amiază vom discuta amendamentele la următoarea reuniune de pe 23-24 aprilie și vom vota pe 17 mai. Punctul 23, nimic la diverse. 23, următoarea reuniune, 23-24 aprilie 2018. Vă urez un Paște fericit. Mulțumesc!